Allez, nous allons commencer nos travaux, s'il vous plaît. Reluăm lucrările. Et nous démarrons par le point sur... cu punctul privind decizia de stabilire a programelor specifice Orizont Europa. Este un proiect de aviz destinat Comisiei ITRE și vă atrag atenția asupra faptului că discutăm în același timp despre două avize unul privind propunerea de um, regulament care creează programul Orizont Europa și un altul care stabilește programele specifice, inclusiv cel care uh, abordează transporturile. Dau cuvântul doamnei Vircune, doamna raportor, și apoi o să dăm cuvântul și aviziei și Comisiei Europene după ce vor, se vor fi exprimat raportorii din umbră. Doamnă raportor, de îndată ce sunteți gata, aveți cuvânt. Yes, thank you, Madam Chairman. So now we are discussing about Horizon Mulțumesc, doamnă președinte. Am pregătit aceste două proiecte de aviz destinate Comisiei I3 ieri. Ni s-a confirmat calendarul. Ar trebui să votăm pe 15 noiembrie aceste proiecte de aviz, deci ne-a mai rămas cam o lună să lucrăm la aceste avize. Uh, da, avize la plural, deși le tratăm uh, împreună. Deci mai întâi decizia, orizont, unde au fost depuse jur de 200 de amendamente și apoi propunerea de regulament unde uh, au fost depuse mai mult de 100 de amendamente. Cred că ceea ce interesează în primul rând Parlamentul este bugetul. Ce buget va fi alocat programului Orizont Europa? în primăvară am hotărât ca acest buget să fie mărit cu cel puțin 15%. Și e adevărat că în multe dintre amendamentele depuse, membrii cer ca uh, um, acest buget să fie mărit și mai mult, chiar până la 50%. Am avut discuții deja cu raportori din umbră de la diferitele grupuri politice ca să vedem exact uh, cum vom stabili acest buget. Trebuie să ne coordonăm și cu Comisia de Bugete și cu Comisia ITRE. Fiecare are propriile sale cifre, dar vom veni cu propunerile noastre să vedem cum putem să împărțim banii între sectoarele vizate. Uh, există la comisia noastră multe amendamente care doresc să garanteze o alocare uh, generoasă a banilor în favoarea transporturilor. Se spune, de exemplu, că 35% uh, din bugetul Orizont Europa ar trebui, de exemplu, folosit pentru combaterea efectelor schimbărilor climatice. Vorbim și despre sectorul cercetării și dezvoltării în transport, despre decarbonizare și așa mai departe. S-a exprimat sprijin în amendamente și pentru uh, ideile pe care tocmai le-am enunțat. Alții au spus că turismul nu este suficient de bine uh, evidențiat în propunerea comisiei uh, și noi cerem ca și turismul să beneficieze de o parte din uh, bugetul Orizont Europa, pentru că și aici există multe provocări și este nevoie de cercetare și dezvoltare. Deci, cum spuneam, nu numai în sectorul transporturilor, dar și în sectorul turismului. O altă discuție importantă va fi despre în toată povara administrativă pe care riscă să o creeze Orizont Europa și s-au depus amendamente pentru a cere reducerea acestei poveri, acestei sarcini. Știm că este dificil deocamdată pentru că acești bani să fie uh, deblocați, accesați și dorim, bineînțeles, reducerea uh, sarcinii ca să mm, dăm părților interesante o șansă mai mare să poată să folosească acești bani. Apoi, când vorbim despre diferitele state membre, știm că există printre ele unele care au beneficiat deja de pe urma programului Orizont Europa și altele care nu prea au folosit acești bani și ar trebui să încurajăm tocmai statele membre și uh, actorii interesați din acestea, care în prima perioadă de programare nu au beneficiat deloc de Orizont Europa, să încerce să uh, o facă în următoarea perioadă de programare. Dar e adevărat că criteriul excelenței rămâne unul uh, hotărător pentru acordarea de finanțare proiectelor. Dar ne dorim, bineînțeles, să favorizăm un număr cât mai mare de participanți din cât mai multe state membre. Mulțumesc tuturor colegilor care au depus amendamente și care au trimis comentare și Așteptăm uh, următoarele întâlniri cu raportorii din umbră. Tocmai am primit uh, amendamentele traduse și acum uh, vom putea să începem să discutăm despre amendamentele de compromis. Vă mulțumesc, doamnă Vircunen. Am deosebită plăcere de a ura bun venit uh, la reuniunea comisiei noastre tuturor membrilor proiectului Euromed uh, Căi Ferate, cine uh, a venit în sală președintele era Agenția Europene pentru Căile Ferate. Dacă nu aveți suficient loc, vă rog să nu ezitați să vă așezați peste tot unde vedeți uh, scaune libere. Deci, vă spun, vă urez bun venit delegaților din um, Algeria, Maroc, Tunisia, Liban, um, Israel, Egipt, Uh, și Palestina. Deci mulțumesc reprezentanților din nordul Africii și bine ați venit la Comisia de Transport din Parlamentul European. Vă rog să-i aplaudați și să le urați bun venit așa cum se cade. Alors, vous avez pris les travaux en... Ați venit uh, în mijlocul dezbaterii. Discutăm acum despre raportul doamnei Vircunen despre un program anume numit Orizont Europa. Un program care are un domeniu de acțiune foarte important, climă, energie, mobilitate, transporturi și cum să um, procedăm pe viitor ca să existe cât mai multe interconectări între statele membre și cum să finanțăm un număr cât mai ridicat de proiecte pilot. Bine ați venit încă o dată și dau cuvântul uh, doamnei Prus în numele grupului socialist. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich... Mulțumesc, doamnă președinte. După cum am spus deja la prezentarea raportului, noi susținem uh, direcția raportoarei în mare parte și grupul meu uh, s-a axat pe următoarele aspecte. Este foarte important pentru noi să facem tot posibilul pentru a simplifica accesul la mijloacele din Horizon, din Orizont, dar fără a ne atinge de principiul excelenței. Vrem să facem asta în special printr-o simplificare a procedurilor administrative. Asta înseamnă uh, Uh, un să fie ceva în beneficiul tuturor partenerilor. Iar în ceea ce privește concentrarea generală a mijloacelor și uh, dezechilibrul în ceea ce privește participarea cercetătoarelor, femeilor, cerem statelor membre să facă tot posibilul pentru a veni cu programe de uh, susținere. Am propus ca bugetul general să fie majorat și aici să ofere în special mai multe mijloace transportului. În ceea ce privește participarea terțelor state, pentru noi este important să avem un nivel uh, ridicat de protecție a datelor. Pe de o parte, pentru siguranța rezultatelor de cercetare și uh, pentru protejarea secretelor de afaceri, dar și pentru protejarea în fața abuzului. Nu toate țările partenere au o economie de piață și uh, o acceptanță în ceea ce privește protecția datelor la nivel democratic, iar în ceea ce privește parteneriatele uh, cu cei din mediul public și cei din mediul privat, vrem să oferim certitudini juridice printr-o definiție mai clară. Am făcut câteva propuneri, și cred că merg mână în mână cu ideile raportoarei, aștept cu nerăbdare compromisurile. Cred că este foarte important ca noi cei de la TRAN să facem front comun unii cu alții, în așa fel încât ideile noastre să se regăsească în raportul final de la ITRE. Mă bucură de pe acum cooperarea și sper să uh, existe suficiente amendamente care să fie cuprinse în text. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamne Prost! Doamna Meissner, aveți cuvânt. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc raportorului în numele ALDE. Cred că putem să sintetizăm uh, într-o frază importanța acestui aviz pentru ITRE. Bineînțeles că ne dorim reducerea uh, poverii administrative, vrem să um, um, favorizăm um, cercetările științifice uh, care îndeplinesc criteriul excelenței și vrem să garantăm existența competențelor și a aptitudinilor necesare prin intermediul programului Orizont Europa. Aceasta este, um, ca să spun așa, um, prima față a medaliei, ilustrată și de amendamentele uh, pe care le-am depus, dar nimeni nu știe că am uh, uh, toată simpatia pentru mediul maritim și eu îmi doresc să nu uităm că avem o planetă albastră, că avem suprafețe enorme de um, apă sărată, uh, că practicăm um, pescuitul și acvacultura și n-ar trebui să uităm de acest mediu atunci când finanțăm proiecte de cercetare. De aceea îmi doresc ca uh, clusterul de proiecte destinat mediului marin să nu devină ruda săracă din acest program. Eu am cerut tocmai mai multă finanțare pentru acest cluster. Până acum era 10 miliarde, acum am cerut 16 miliarde. Deci vreau să existe mai, o finanțare mai mare pentru acest cluster, cum spuneam, pentru mări și oceane și activitățile aferente. Am spus acest lucru în amendamente atât uh, um, la considerente cât și în ce privește textul propriu-zis. Vă mulțumesc, doamnă Meissner. Domnul Dalunde. Mulțumesc, doamnă președinte. Ieri știți că a fost publicat raportul grupului de experți la nivel internațional pe problemele schimbărilor climatice și s-a vorbit din nou despre situația de urgență. Reporterul de la BBC a folosit trei cuvinte ca să sintetizeze raportul. Acționați acum, idioților! Eu cred că ar trebui să plecăm urechea și să înțelegem că Orizont Europa este uh, cea mai bună cale de a influența munca și activitățile politice și să ne adaptăm uh, modificărilor uh, uh, de pe planeta noastră care sunt inevitabile. Cu Orizont Europa trebuie să finanțăm acele produse care sunt fabricate folosind mai puține resurse, dar mie mi se pare că nu ne-am atins toate obiectivele și trebuie să ne punem întrebarea de fiecare dată când finanțăm un proiect dacă acesta va contribui la atenuarea uh, rezultatelor schimbărilor climatice. De aceea eu spun că uh, Trebuie neapărat ca proiectele destinate atenuării efectelor schimbărilor climatice să crească ca număr și ca proporție, să atingă măcar 15% și în plus, dacă finanțăm proiecte în general în domeniul climei, să ne asigurăm că ele au și acest efect de atenuare. Numai așa vom putea să ne ținem promisiunile pe care le-am făcut, inclusiv în intermediul acordului de la Paris. Vă mulțumesc, domnule Dalunde! Vă amintesc că nu există idioți în comisia noastră. Par rapport au journalistes de la business. Pentru că știu că așa a spus uh, ziaristul de la BBC că trebuie să vă suflecați mânce și să faceți ceva idioților acum dar eu consider că am simțul răspundere și că schimbările climatice sunt ca un vulcan care stă să uh, erupă și noi ne vom face, asigura că va fi o prioritate transversală. Doamna Chilonă, aveți cuvântul. Thank you. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Îi mulțumesc și doamnei uh, Vircunen. Propunerile dumneavoastră pragmatice uh, uh, îmi plac foarte mult, deși poate se vă miră din partea unui de, unei deputate finlandeze. E vorba despre niște aspecte cheie, mai ales când vorbim despre schimbările climatice și protejarea mediului, felul în care exploatăm mediul. Trebuie să înțelegem că e indispensabil să ne schimbăm modul de a gândi, modul de a trăi și mi se pare că toate aceste programe din păcate, nu sunt ușor de um, folosit pentru întreprinderile mici și mijlocii și această idee de a avea o sarcină birocratică mai mică este binevenită pentru că ar trebui să le ajute să obțină mai mult sprijin și să contribuie și ele cu propriile idei. Deci ideea acestor parteneriate Uh, precum și când vorbesc despre intermodalitatea între mijloacele de transport, parteneriatele între diferitele tipuri de transport, sunt idei bune, chiar dacă până și aici nu prea funcționează. Și când vorbesc despre parteneriate și despre posibilitatea de a conecta diferite mijloace de transport, de fapt, uh, sunt de acord cu ce spunea și Gesine Meissner, să existe o legătură între transport, producerea de hrană, um, exploatarea surselor de apă, economia circulară, pentru că este clar că trebuie neapărat să luăm măsuri pentru a proteja uh, mediul și aștept până răbdare să cooperăm cu doamna raportor. Vă mulțumesc, doamna Kilonen. Acum uh, vreau să dau cuvântul Comisiei Europene ca să ne spună care este uh, programul de acțiune sau foaia de parcurs cu acest program Orizont Europa. Mulțumesc că dați uh, Comisiei posibilitatea de a uh, și împărtăși punctul de vedere cu această comisie, ați menționat multe subiecte care sunt foarte importante și pentru noi și sunt bine reflectate în propunerea comisiei. Mă refer mai ales la obiectivul uh, din clusterul 4, decarbonizare, apoi abordarea sistemică în ceea ce privește energia și mediul înconjurător, liniile de acțiune propuse au drept scop reducerea emisiilor și a poluării în general, acest obiectiv de 15% care a fost menționat este un obiectiv care, de fapt, a fost deja atins de programul transport și programul energie în um, uh, cadrul uh, programului Orizont 2020, dar noi vrem să adăugăm și programe care nu au o relevanță atât de mare din punct de vedere al climei, ca de exemplu ELS. Nu trebuie să uităm că și Orizont 2020 uh, finanța sectoare care nu erau neapărat relevante din perspectiva impactului asupra climei. Turismul, într-adevăr, este foarte important. Probabil că nu a fost suficient de bine avut în vedere, dar e clar că există o legătură între transport, mobilitate și turism. În ceea ce privește simplificarea, intenția administrative este să continue ceea ce s-a început deja în orizont 2020 și să extindă numărul de participanți și să faciliteze accesul. Extinderea um, sferei de aplicare um, a fost menționată. Încercăm să găsim uh, un punct de echilibru între nevoia de a asigura o calitate excelentă a proiectelor selecționate și faptul că chiar uh, rezolvăm uh, problema discrepanței între statele membre, pentru că unele au participat într-o mai mare măsură și altele deloc. Vă mulțumesc. În încheierea dezbaterii dau din nou cuvântul doamnei raportor, doamna Virkunen. Mulțumesc, doamnă președinte. De fapt, nu am mare lucru de spus. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au făcut comentarii. Mulțumesc și comisie. Acum trebuie să începem munca cu raportorii din umbră. Cred că avem oportunități uh, extraordinare și mi se pare clar că uh, suntem cam pe aceeași linie de gândire. Cred că rapoartele pe care le vom vota în noiembrie vor fi foarte bune, inclusiv când le vom vota la Strasburg. Vă mulțumesc uh, anticipat pentru amendamentele pe care le veți depune. Vă mulțumesc, doamnă Vircunen. Vă reamintesc că marți 11 11 uh, octombrie este termenul limită. Securitate generală et la protecția des occupants des véhicules și des usagers vulnerabili de la route et c'est un projet d'avis à l'attention. Următorul punct de pe ordinea de zi, un proiect de aviz destinat Comisiei IMCO și raportul nostru este domnul Van Miltenburg. La parole est à vous. Aveți cu premier deja. Merci beaucoup. Je vais, par... je vais parler en anglais. Mulțumesc, în engleză. Doamnă președinte, îmbunătățirea siguranței pe drumurile Europei este, după mine, una dintre principalele provocări, nu doar uh, în ceea ce privește această comisie, cât și în ceea ce privește personal. Avem un uh, aviz pentru IMCO în ceea ce privește Regulamentul General de Securitate și Siguranță și mă bucură foarte tare de ceea ce a făcut domnul Koch înaintea mea în raportul său cu privire la sporirea siguranței mașinilor în Uniunea Europeană. Salut și uh, Uh, propune agenție în ceea ce privește aprobarea de tip, căci știm că decesele pe drumurile europene sunt în general din cauza unor erori umane. Sunt convins că Uniunea Europeană ar trebui să ia acțiuni concrete pentru a preîntâmpina fatalitățile pe cât de mult posibil. Noile cerințe uh, și trăsături de siguranță ale autoturismelor au, impactul, au potențialul de a îmbunătăți siguranța pe șoselele Europei, căci uh, aceste caracteristici de uh, siguranță um, vin înspre a preîntâmpina erorile umane. De exemplu, um, sistemul inteligent uh, de uh, ajustare a vitezei, sistemul uh, de frână de mână de urgență, sistemul de însoțire a pilotului și un um, portal de înregistrare a datelor. O, iată o cale ambițioasă în așa fel încât să pregătim o industrie automoto europeană care să aibă Uh, în centrul preocupărilor sale, condusă la automatizat și um, electronic. În primul rând, siguranța trebuie să fie garantată pretutindeni în Europa pentru toate vehiculele, indiferent de segmentul vehiculor, indiferent de nivelul de lux. Asta înseamnă că trăsăturile și caracteristicile de siguranță să fie obligatorii pentru toate autoturismele noi. Apoi, procesarea de date personale trebuie să fie în concordanță cu GDPR pentru că în propunere uh, nu este foarte specific acest lucru, nu este foarte bine prezentat și ar trebui să fim mult mai preciși, mai ales în ceea ce privește utilizarea uh, înregistratorului de date, data recorder, event data recorder și în ceea ce privește accesibilitatea la aceste date. Apoi, caracteristicile de siguranță care nu pot fi oprite trebuie testate înainte de implementare. Maturitatea acestora trebuie să fie garantată. De exemplu, e vorba de uh, sistemul inteligent de ajustare a vitezei. El trebuie să funcționeze lin, trebuie să-l însoțească pe conducătorul auto și trebuie să se bazeze pe o interpretare corectă a limitelor de viteză. Asta înseamnă că infrastructura rutieră, inclusiv uh, semnele rutiere, indicatoarele, să fie de bună calitate. Uh, nu în ultimul rând, eficiența costurilor ar trebui să fie garantată, iar vehiculele ar trebui să rămână la un preț uh, pe care consumatorul să și-l permită. Pentru consumatori, e important ca aceste caracteristici sigurante să fie clare și prietenoase cu consumatorul. Comportamentul uman este pilonul ce stă la baza siguranței uh, rutiere și trebuie ca toți utilizatorii să adopte aceste norme în așa fel încât uh, să Uh, propulsăm uh, siguranța rutieră în Europa. Vă mulțumesc pentru atenție, aștept cu nerăbdare să conlucrez cu ceilalți raportori din umbră pe acest subiect important. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul imediat cuvântul domnului Koch. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule Van Miltenberg, Dragă Matais, mulțumesc pentru avizul solid care reprezintă un bun punct de pornire pentru activitatea ulterioară, pentru noi toți. N-ai fost însă deosebit de ambițios, dar nici n-a trebuit. Plec de la premisa că are de-a face cu faptul că ai fost mulțumit de propunerea comisiei. Sunt de acord cu satisfacția ta și vreau să mulțumesc și eu sincer comisiei, căci comisia a reușit să încorporeze aproape toate propunerile din uh, raportul meu, Uh, cu privire la siguranța rutieră. Și acest lucru este îmbucurător și mi arată că suntem pe drumul cel bun. Această cale ar trebui pavată împreună, în așa fel încât să ne asigurăm că sistemele de asistență a conducătorilor auto să fie incorporate în așa fel încât să-și aducă o contribuție simțitoare la îmbunătățirea siguranței rutiere și totodată prețul la autoturisme să nu fie unul uh, foarte, foarte crescut. Ai reușit să identifici elementele principale? Și vreau să mai spun încă un lucru, dacă noile autoturisme vor fi prea, mult prea scumpe, asta înseamnă că vechile autoturisme vor rămâne încă multă vreme pe uh, șosele. Uh, Sistemele de însoțire a conducătorului la orto, cum ai menționat și tu, trebuie să existe, pentru că siguranța rutieră n-ar trebui să fie o chestiune de câți bani ai uh, sau de ce îți permiți, ci ar trebui să fie un standard european. Este o propunere bună a Comisiei, dar cu toate acestea mai sunt pe aici, pe acolo, elemente care trebuie șlefuite, pentru că doar așa faci dintr-un diamant brut unul veritabil. Am auzit că au existat 25.300 de decese în 2017 pe șoselele europene, peste 35.000 de răniți grav și 90% din accidente uh, sunt cauzate de o eroare în comportamentul uman. Asta înseamnă că este foarte important ca uh, siguranța Uh, pe șosele europene să fie îmbunătățită. Chiar și conducătorii buni au nevoie de un ajutor invizibil, cum ar fi uh, uh, sistemul inteligent de însoțire a conducătorilor auto. Astfel se poate fi îmbunătățită siguranța rutieră. Eu voi veni cu amendamente pentru a șlefui și mai bine acest diamant brut și vreau să oferim un răspuns la două întrebări clare. În primul rând, sistemele de asistență pot fi ele oprite? Dacă da, toate. Dacă nu toate, atunci care să fie unele ce pot fi oprite și cum să poate fi deconectate ele? Pentru că dacă putem opri un sistem doar pentru că ne deranjează semnalul acela de alarmă, atunci nu este bine. Și în al doilea rând, sistemele de asistență. Uh, cum uh, sunt ele uh, gestionate de conducătorul la auto? Aș zice și da și nu. Aș zice da, pentru că la o adică șoferul trebuie câteodată să își asume un comportament pe care o mașinărie nu și-l poate asuma, pentru, de exemplu, a ă, preîntâmpina sau a evita ambuteiajele. Oricum, ă, Mataes, mă bucur de pe acum să pot lucra cu tine și cu ceilalți raportori din umbră, tocmai pentru a uh, șlefui cât de bine acest diamant brut ca să strălucească în continuare. Mulțumesc foarte mult. Doamna Senalova, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Doresc să mulțumesc raportorului pentru această propunere pe care o consider un bun punct de pornire în munca noastră. Sunt perfect de acord cu uh, unghiul din care a privit lucrurile raportorul, și anume sarcina unui sistem de acest gen este acela de a reduce numărul accidentelor pe șosele, accidente care apar în legătură cu o eroare umană. Regulamentul comisiei conține un număr de elemente bune care pot îmbunătăți siguranța vehiculelor în așa fel încât să fie preîntâmpinate erorile umane sau în așa fel încât să fie înlăturate consecințele erorilor umane. O precondiție pentru ca aceste instrumente să funcționeze înseamnă acceptanța în rândul conducătorilor auto. Conducătorii ar trebui să îmbrățișeze aceste schimbări, privindu-le ca fiind ceva de bun augur, nu un factor de stres în timpul uh, condusului. La fel, uh, aceste reguli se aplică și în ceea ce privește protecția datelor personale. Fără doar și poate, aceste sisteme funcționează în baza unor date și um, trebuie să ne asigurăm că va exista o infrastructură corectă pentru că albintre aceste sisteme nu vor funcționa. Sunt uh, dispusă să discutăm despre calendarul de introducere a acestor diferite sisteme și să vedem și uh, cum pot fi activate ele și sunt convinsă că vom reuși să elaborăm un aviz ambițios care să fie un fel de follow-up la raportul colegului meu, Koch, căci raportul domniei sale este predecesorul acestei uh, propuneri. Așa este, vom șlefui și noi diamantul, exact cum a spus domnul Koch. Madame Kilunen, la... Doamna Kilunen, aveți cuvântul. Doamnă președinte, dragi colegi, Matai, să-ți mulțumesc pentru activitatea ta, pentru acest proiect de aviz. Să înțelegem un lucru, n-am pornit de la zero, s-au făcut multe înainte, iar noi trebuie să continuăm lucrările în domeniul siguranței, să obținem mai mult, totodată însă Trebuie să nu uităm, să nu pierdem din vedere mobilitatea cu emisii reduse. Aceste lucruri merg mână în mână, cu siguranța. Mă gândesc, ades, mă gândesc adesea la sistemele automate sau autonome de conducere, care apar din ce în ce mai Uh, repede în, pe modurile de transport, în special uh, la transportul rutier și la transportul maritim. De altfel, când un sistem este ușor de folosit, când uh, oamenii nu mai trebuie să se teamă de unde merg informațiile, datele personale, dacă sunt utilizate corect sau sigur și așa mai departe. Deci când se întâmplă asta, ajungem într-un punct bun, dar în continuare utilizăm uh, sistemul GPS și adesea dacă n-ai uh, internet uh, în mașină, poți totuși obține informația. Deci să ne gândim în continuare la sistemele vechi, la echipamentele vechi, comparându-le cu cele noi care vin. Sunt acestea noi ușor de utilizat de consumator? Poate el să înțeleagă cu ușurință despre ce este vorba? Nu mai am altceva de spus, să continuăm bună activitate și să facem un aviz grozav, în așa fel încât IMCO să-l adauge în calupul de text. Mulțumesc! Merci beaucoup! Mulțumim foarte mult, doamnă Chilunen! E unul dintre rapoartele de care trebuie să ne ocupăm pentru a face din securitatea lutieră o prioritate, pentru că cifrele sunt dureroase 25 de mii 26 de mii de fapt, acestea sunt ultimile date statistice, 26 de persoane care mor în accidente rutiere anual uh, în Europeană. O persoană care uh, uh, decedează are ca și consecință șapte persoane rănite pe viață, deci bilanțul este extrem de tragic și e momentul, cred, să spunem că trebuie să acționăm și că e nevoie de măsuri eficiente pentru că trebuie să ne atingem obiectivele pe care le-am stabilit. Noi ne-am uh, stabilit ca obiectiv zero decese. Am avut uh, un excelent raport, uh, raportul domnului Koch, pe acest subiect, însă atunci când vorbim despre securitate rutieră, cred că trebuie să avem uh, o viziune globală. Siguranța rutieră depinde de autovehicul, de infrastructură, de uh, șofer, dar și de toate măsurile de securitate, uh, că e vorba de măsuri active, pasive, pentru a obține cât mai multă eficiență la fiecare nivel. Un al doilea aspect, eu consider că statele membre ar trebui să efectueze controle rutiere eficace și sistematice principalele cauze ale accidentelor rutiere sau una dintre cauzele principale o reprezintă viteza. Viteza care este prea mare, care nu e adaptată. Există țări în care se iau măsuri, și mă gândesc de exemplu la Franța, uh, unde se reintroduce limitarea de 80 de km pe oră pe anumite drumuri. Și deci, cred că trebuie să subliniem faptul că pe viitor va trebui, așa cum spunea domnul Koch în raportul său pe drept cuvânt, să avem uh, un procent de vehicule de uh, controlat la categoria M1 și N1, să avem controle rutiere mult mai stricte foarte importante și mă refer nu numai la controlele, la verificarea tehnică a vehiculelor, ci și uh, în ceea ce privește uh, timpii de odihnă și de, uh, uh de, de condus uh, pentru șoferi. Câteodată nu se pune accentul suficient pe uh, ei în raport și apoi se luăm măsuri pentru a crea coridoare de acces pentru mașinile de urgență, de exemplu, pe autostrăzi și să avem campanii de sensibilizare la nivel european, să solicităm Uh, adoptarea unor măsuri de uh, securitate uh, prin dispozitive de mobilitate electrică. Și aici ajungem la o altă categorie de măsuri necesare. Cred că E adevărat, așa cum a spus și dumneavoastră, doamna Chilunen, ați spus uh, și doamna Seclenova, și domnul Van Milterburg, de asemenea, a spus, avem la dispoziție tehnologia necesară prin uh, revoluția digitală care ne va permite să luăm măsuri uh, în anticipare, să spunem, de prevenire accidentelor. Domnul Vim Bandecamp este raportorul pentru uh, mașina autonomă de mâine, dar va trebui să rezolvăm problemele nu se poate să vorbim despre siguranța rutieră dacă nu vorbim și despre uh, securitatea cibernetică. Cum să abordăm acest aspect? Nu putem uh, avea acces la date dacă nu avem uh, un uh, adevărat plan cu privire la uh, open data, la datele deschise, accesul la date. Nu putem vorbi despre siguranță dacă nu uh, vorbim și de responsabilitate și în consecință de sancțiuni. Deci cine poartă răspunderea pe uh, străzi? Uh, pe autostrăzi și pe drumuri. Iar în ceea ce privește revoluția digitală, aș mai adăuga ceva, va trebui ca sistemul e-call, deci uh, telefoanele de urgență, care uh, fac parte din dotarea autoturismelor, dar mi-aș dori ca și motocicletele, de exemplu, sau camioanele, sau autobuzele, autocarele, să fie uh, dotate cu acest sistem e-call. Uh, de asemenea, uh, protecția anti-încastrare care să uh, absorbe, absorbe energia. Și apoi sistemele de sonore de amintire, de exemplu, de legarea centurii sau așa mai departe. Și ne dăm seama că sistemele noi pot detecta că dacă șoferul începe să moțăie, de exemplu, și deci să putem să-l trezim aveți dreptate, domnule Van Milterburg, când spune că va trebui să îmbunătățim și uh, panourile de sistemul de semnalizare rutieră, dar și prin uh, marcarea la sol și așa mai departe, pentru ca oamenii uh, să identifice, să poată să vadă cât mai repede aceste sisteme. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar va trebui să avem și sistemele inteligente pentru a ne asigura că limita de viteză e respectată, nu este depășită trebuie să uh, instalăm uh, panouri, uh, semafoare și așa mai departe, care să intervină și în condusul șoferului. Ce înseamnă pe plan concret? La un moment dat, trebuie să facem o educație în ce privește uh, siguranța uh, rutieră, pentru că e un subiect care ține de cetățenie trebuie să începem din frage de pruncie să-i, să educăm pe copii Uh, și uh, va trebui să-i sensibilizăm la pericolele uh, de pe, din domeniul rutier ca să putem să prevenim, să preîntâmpinăm accidentele. Mă uit acum la reprezentantul DigiGrow, domnul Osin. Bun venit la comisia noastră și vă ascultăm să vedem ce gândește Comisia Europeană despre acest proiect. Merci, Madame la Présidente. Uh, je vais parler en anglais. Mulțumesc, doamnă președinte, voi vorbi în engleză. Vă mulțumesc foarte mult pentru întreaga intervenție. Comisia dorește să sublinieze un aspect. Am urmărit îndeaproape raportul domnului Koch. A fost unul dintre numeroasele elemente care au stimulat Comisia să vină cu acest text ambițios. Considerăm că propunerea aceasta este într-adevăr una ambițioasă. E bazată în principal pe tehnologie. Dorim să rezolvăm problema erorilor umane, dar introducem și câteva măsuri de bun simț, aș zice eu, și aș dori la acest capitol să menționez propunerea de a avea viziune directă pentru camioane E vorba aici de cerințe de viziune directă pentru mașini, dar pentru camioane e vorba doar de cerințe de viziune indirectă cu oglinzile. La vizibilitate. Și, într-adevăr, vrem să-i uh, utilizăm pe cicliști, pe pietoni, care sunt uh, utilizatorii cei mai vulnerabili ai drumurilor și, uh, în funcție de cum este gândită și uh, Uh, structurată cabina, pe viitor șoferul ar trebui să aibă vizibilitate directă, să facă chiar contact vizual cu uh, pietonul sau cu ciclistul. Nu este, poate, din punct de vedere tehnologic, cea mai avansată măsură, dar poate salva numeroase vieți omenești. Și au fost menționate mai multe aspecte, doresc însă să spun că suntem de acord cu ce s-a zis în ceea ce privește acel Event Data Recorder, registratorul de date, am înțeles uh, care este problema cu uh, datele uh, personale și protecția acestora, însă ceea ce dorim noi să facem este să limităm utilizarea acestui instrument doar la analizarea de date. Avem, într-adevăr, GDPR-ul, el se aplică, regulamentul, și o să susținem uh, absolut orice propunere de șlefuire a limbajului din text, în așa fel încât să se ofere garanțiile necesare că acest instrument nu va fi utilizat în alte scopuri. Bineînțeles, trebuie să găsim un echilibru corect, să nu încercăm să plasăm mult prea multe detalii tehnice în regulament. Detaliile vin în legislația secundară, dar ca principiu trebuie să subliniem lucrurile în mod corect. În ceea ce privește trăsăturile sau caracteristicile de siguranță, cum ar fi uh, sistemul inteligent de ajustare a vitezei. Și s-a spus că acesta poate nu este tot timpul de încredere. E adevărat, uh, la ora actuală, fiabilitatea acestui sistem depinde foarte tare de indicatoarele rutiere și de hărțile digitale iar ele poate nu sunt actualizate tot timpul. Tocmai de aceea Comisia nu propune ca acest sistem uh, să nu poată fi uh, oprit. Co- conducătorul auto poate să oprească acest sistem sau să treacă peste, sau treacă cu vederea informațiile pe care le oferă, dacă consideră că nu are dreptate sistemul sau dacă ia o hotărâre în cunoștință de cauză ca dintr-un anumit motiv să depășească viteza uh, legală. Nu avem garanția că acest sistem va fi uh, unul fiabil 100% sau că va avea dreptate în proporție de 100%. Conducătorul auto trebuie să accepte sistemul. Um, și apoi, e deranjant să ai un sistem care bipuie mereu și uh, pe care să nu-l poți opri. Conducătorii auto nu vor uh, fi de acord cu așa ceva, deci trebuie să mai întâi să venim cu sisteme care să își găsească acceptanța. Lucrăm însă de aproape la comisie cu colegii din, uh, de, din, uh, de la DigiMove în așa fel încât uh, să analizeze și ei problema indicatoarelor și problema hărților digitale. Abordarea trebuie să fie una generală. Noi am încercat să bifăm bucățica noastră cu omologarea de tip uh, și să avem în vedere și problemele de infrastructură. Iată așadar ce am avut de spus, mă opresc aici și doresc să vă mulțumesc încă o dată pentru sprijin. În concluzie, domnul Van Milterpool, aveți cuvântul. I think, uh... We will... Mulțumesc pentru intervenții. Cred că va fi ușor să găsim un compromis, căci uh, s-au rostit uh, lucruri de bun simț, am auzit cuvinte înțelepte și sunt de acord cu Comisia că ar trebui întotdeauna să avem în vedere nu doar acceptanța în rândul publicului, ci și, uneori, circumstanțele care ne arată că trebuie să trecem cu vederea peste ceea ce ne spune un sistem electronic. Gândiți-vă un pic uh, la incendiile forestiere din această vară. Dacă te grăbești și trebuie să părăsești un anumit teritoriu, din anumite motive, din motive de siguranță și așa mai departe, uh, și din motive și emoționale, atunci viteza limită legală trebuie depășită. Deci e vorba de bun simț până la urmă și uneori chiar trebuie să putem trece cu vederea asta. Aștept cu nerăbdare munca cu raportorii din umbră. Am uh, ascultat mesajele lor și cred că pot fi ușor, uh, foarte ușor integrate într-un amendament de compromis. Facem un aviz, acest aviz uh, către IMCO. Avem colegi foarte activi și la IMCO și ne vom asigura că vocea noastră a celor de la TRAN va fi ascultată de colegii de acolo. Mulțumesc, termenul pentru amendamente este în ziua de 18 octombrie la ora 12 și continuăm acum cu următorul punct de până de zi, propunerea de directivă cu privire la acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor, care abrogă directiva din 2009 22. E vorba de un proiect de aviz pentru Comisia Juridică. Raportorul nostru este domnul Georg Mayer. Aveți cuvântul. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende, geschätzte Kollegen. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Aș dori în primul rând să spun că această propunere directivă din partea Comisiei o salutăm și aceasta și pentru că, până la urmă, va reprezenta pentru cetățeni o uh, securitate juridică sporită. Această directivă cu privire la acțiunile uh, corective, pentru care este competentă Comisia Jurii și pentru care noi trebuie să întocmim un proiect de aviz, uh, nu Uh, intervine în mecanismele din anexa 1 de la directiva respectivă. E vorba mai degrabă de un instrument uh, uh, pentru a împiedica folosirea acestui instrument pentru a manipula acest drept care există. Și deci protecția consumatorilor Mm, e uh, un uh, aspect de care ne-am ocupat și în trecut. În uh, litigi, și e foarte important să subliniem acest lucru, jurisdicția din statele membre respective, din statul membru respectiv, dacă să permită sau nu acțiune colectivă sau nu pentru a obține o protecție cât mai sporită a consumatorilor, după părerea mea, este foarte important să avem o prelucrare a directivei pe sector. Uh, să o actualizăm. Uh, de exemplu, în ceea ce privește uh, piața unică, și aici cred că cu toții suntem de acord, mă refer la directiva cu privire la zboruri. Aceste acțiuni colective nu ar trebui să permită ca drepturile, această acest foileton al luptei pentru drepturile turiștilor să continue în mod absurd. Uh, nu trebuie ca uh, uh, astfel de competențe să nu fie transferate în sectorul privat, ci ele trebuie să rămână de domeniul public. Și aici, la comisia noastră, sperăm să obținem un punct comun deci nu ar trebui să existe acțiuni arbitrare uh, ale întreprinderilor. Deci nu acesta ar trebui să fie scopul acestei directive pentru a face, uh, a genera un nou uh, proiect de, sau model de afaceri profitabil. Aș dori acum să mă refer la câteva uh, aspecte pe care ar trebui să le discutăm la comisia noastră uh, pe care să le uh, includem în proiectul de aviz. După părerea mea, Uh, definiția uh, acestor uh, entități calificate. Deci cred că aici uh, trebuie să uh, avem o durată foarte clară pentru aceste entități calificate. Apoi, aceste acțiuni colective, fără uh, un mandat, nu trebuie să fie uh, permise, deci ar trebui să se respecte uh, sistemul juridic european. Uh, Uh, deci o acțiune colectivă trebuie să se depună cu uh, uh, acordul Organizației de Protecție a Consumatorului. Apoi, finanțarea entităților competențe trebuie să fie sprijinită la nivel să nu fie sprijinită la nivel public și nu trebuie să, fie, să beneficieze de un tratament preferențiar. Apoi, onorariile juridice Uh, trebuie să evităm uh, costurile suplimentare inutile și deci, uh, în orice caz, e o chestiune care este de competența statelor membre. Apoi, în ceea ce privește apelul, apelul trebuie ca apelurile să nu crească prea mult după modelul american, de exemplu. Deci, stimați colegi, aștept Uh, deci uh, avem uh, amendamentele și voi încerca să le includ în proiectul de aviz. Mulțumesc, domnule Maier, pentru intervenția dumneavoastră. Înainte de a lansa dezbaterea, aș dori să urez bun venit la comisia noastră domnului Alil Latifov, care este președintele Comisiei de Transporturi de la Parlamentul din Bulgaria. Bun venit la comisia noastră! Merci de votre présence. Mulțumim pentru prezență. Ne bucurăm de faptul că urmăriți uh, lucrările noastre. Avem o mare întârziere astăzi și deci îi dăm cuvântul domnului Marinescu. Vă rugăm, aveți cuvântul. Președinte, mulțumesc raportorului pentru uh, opinie și pentru ideile prezentate. O să reiau una dintre ele. Suntem în Comisia de, de Transport și uh, am votat chiar și astăzi un, uh, un regulament referitor la drepturile uh, pasagerilor, uh, cred eu, uh, foarte bun. Există și alte regulamente uh, similare pentru drepturile uh, pasagerilor în, uh, în, uh, în aviație și pe mare. Deci ar trebui să fim foarte atenți cu uh, anexa la ce directive trebuie aplicat acest, uh, această directivă sau la regulamente și directive, pentru că e posibil să, în loc să uh, ajutăm consumatorii, să încurcăm, pentru că în momentul în care uh, consumatorii pot să-și obțină drepturile direct de la companiile care au încălcat drepturile lor, nu știu dacă mai este nevoie de o astfel de acțiune uh, colectivă. Deci aici trebuie făcută o evaluare, după opinia mea, și uh, revizuită uh, lista din anexă. Mulțumesc! Merci beaucoup, monsieur. Mulțumim, domnule Marinescu. Doamna Foster, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și eu raportorului. Dar avem ceva preocupări foarte grave în legătură cu acest raport. Noi considerăm că potențialul pentru abuz este real și aducem și mai multă haos în sistemul juridic și spun acest lucru pentru că s-a spus. Avem regulamentul 261 care se ocupă, la sect- se, se ocupă de sectorul de transporturi. Am uh, votat astăzi drepturile uh, călătorilor pe căile ferate și deci nu vrem să uh, creăm uh, un conflict. Nu credem că acest domeniu ar trebui să fie inclus în sfera de aplicare. Una dintre preocupările cele mai mare vizează aceste acțiuni colective care ar putea să aibă loc. Și asta fără cunoștința consumatorilor, fără ca ei să fie informați că sunt implicați într-o astfel de acțiune colectivă. Deci, pe de o parte, dacă Uh, se câștigă uh, speța respectivă, dacă suma este mică, consumatorul nu va afla, um, afla pentru că e vorba de uh, o, temă, o sumă mică și de rămâne la entitatea calificată, nu știu în ce constă, dar dacă se pierde, atunci consumatorul care nici măcar nu a fost informat că va participa într-o astfel de acțiune colectivă va trebui să achite factura. Deci uh, este foarte prost gândit acest sistem. Apoi nu se spune ce este această entitate calificată. Pe de o parte se spune că este vorba de o organizație non-profit. Dar nu e vorba de o companie care uh, să aibă zero la bilanțul contabil la sfârșitul anului. Problema e că există diverse interpretări uh, posibile pentru organizațiile non-profit între statele membre sau de la un stat membru la altul și deci nu avem clarificări aici. Iată doar câteva două sau trei observații. M-ar interesa ce uh, va face Comisia Jurii cu acest aviz, dar în orice caz, ultimă observație, aceste entități calificate, nu știm în ce constau, dar ar putea să ceară și finanțare publică. Deci avem aceste entități care să uh, ceară finanțare publică, astfel încât uh, banii contribuabililor uh, să fie cheltuiți. Dar, până la urmă, n-au nimic de a face cu contribuabilii. Deci, iată, avem uh, preocupări uh, reale, foarte grave și m-ar interesa să ne uh, răspundă și Comisia. Dar, în orice caz, nu cred că sporim drepturile pasagerilor, cel puțin nu în sectorul transporturilor. Mulțumim, doamna Fost, Foster, doamna Meissner. Mulțumesc. Încep în germană pentru că vreau să mulțumesc pentru faptul că ați menționat drepturile pasagerilor care ar fi că știm uh, de cum arată problema. Uh, eu și Jackie Foster, aș vrea să lucrez cu Jackie Foster în, mm, pe această lucrare, dar uh, nu se va putea. În engleză acum, pentru că lucrez pe Matthijs van Miltenberg. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru proiectul de aviz, care este un dosar foarte important care poate îmbunătăți drepturile consumatorilor prin adaptarea și modernizarea dreptului european. În calitate de raportor la IMCO am discutat deja acest dosar și a devenit clar că Parlamentul trebuie să evalueze cu un ochi critic uh, propunerea Comisiei. În primul rând, aș dori să subliniez că trebuie să ne asigurăm că această directivă uh, vizează o armonizare minimă Uh, și uh, ar veni în plus față de mecanismele naționale. În al doilea rând, sunt de acord cu raportorul cu faptul că aceste entități calificate trebuie să fie uh, transparente, mai ales în ce privește sursele de finanțare. La articolul 4 ar trebui să fie uh, unul dintre criteriile pentru aceste entități uh, calificate. Apoi aș dori să mai spun că uh, decizia de declarație din articolul 6 ar trebui să fie folosită doar în situații uh, excepționale, strict excepționale, și trebuie să ne asigurăm că uh, nu uh, devine norma aceasta. Situațiile complexe care afectează uh, consumatori din uh, mai multe state membre necesită coordonare de calitate. Deși articolul 60 uh, menționează uh, acțiunile de reprezentare transfrontaliere, e mai bine de uh, mai bună coordonare pentru a aborda aceste acțiuni colective. Vă mulțumesc și sper să cooperăm uh, în continuare fructuos pe viitor. Mulțumim! Domnul Taylor, acum aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, și aș dori să-i mulțumesc domnului Maier pentru pregătirea acestui proiect de aviz. Uh, uh, știți că avem scandaluri precum scandalul diesel și apoi toate aceste anulări ale zborurilor Ryanair care au arătat faptul că trebuie să Uh, le permitem consumatorilor să obțină despăgubiri uh, de la uh, afaceriști care le-au încărcat drepturile. În contextul serviciilor transfrontaliere, încălcările sunt și mai grave. Și acest aspect este inclus în raport. De dragul transparenței, aș dori să cer ca statele membre să publice informații în legătură cu acțiuni colective în curs, uh, precedente și viitoare. Și, de asemenea, uh, trebuie să le, să le înlesnim uh, acordarea de despăgubiri, nu numai prin aceste entități calificate, ci și prin alți reprezentanți. Mai există și alte domenii pe care Verzi și-ar dori să le includem în această propunere. De exemplu, includerea platformelor online, dar și includerea victimelor uh, pagubelor uh, de mediu ecologice. Și sperăm să avem o cooperare cât mai uh, fructuoasă cu uh, raportorul principal și cu raportorii alternativi. Mulțumesc. Doamna Kilonon, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, dragi colegi. Kit uh, Taylor mi-a luat cuvintele din gură, deci sprijin și eu această idee de a avea acțiuni colective, deci uh, despăgubiri colective pentru consumatori, pentru că după, ce, după scandalul uh, mașinilor uh, cu motoare diesel, consumatorii nu au fost, au fost uh, lăsați uh, pur și simplu în uh, ceață și ne doare să vedem cum cetățenii americani sunt mai ocrotiți și mai sprijiniți în, decât consumatorii europeni. Deci sunt de acord cu propunerile exprimate și îi mulțumesc colegului Maier pentru proiectul de raport. Iată ce aveam de spus astăzi. Mulțumesc, doamnă Kilonen. Un minut are cuvântul domnul Vin Van den Kamp. Microfon. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă simt uh, vizat de cuvintele doamnei Foster mai tare decât uh, de cuvintele domnului Marian Marinescu. Nu pentru a crea un conflict politic, dar uh, în Parlamentul Național din țările de jos am avut mari probleme cu aceste acțiuni și am, de exemplu, două întrebări către raportor. Chiar trebuie să fi suferit daune? Căci e ușor să spui toți cei care au un Volkswagen Golf și mașina se strică să primească compensații. Dar 10% din acele mașini s-au stricat de fapt. Toate acțiunile colective pentru a proteja consumatorul sunt foarte moderne în opinia mea da, sunt din era noastră, dar în țările de jos noi am avut probleme cu apa în structurile de tip polder, în acele structuri desecate și au uh, fost acțiuni colective pentru toată lumea, chit că în jumătate din structurile acestea polder n-au fost daune concrete. Și atunci o întrebare către raportor în acest sens. Mulțumesc! Vă Președinte, aș dori să dau cuvântul reprezentanților Comisiei Europene, respectiv doamnei Pătrescu. Très, très court. Merci. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc, domnule raportor, pentru acest uh, aviz. Într-adevăr, cu toții ne dorim să sporim uh, protecția consumatorilor peste tot în Uniunea Europeană propunerea noastră, acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor vine ca o completare la instrumentele uh, disponibile, atât în nivelul public cât și în uh, nivelul privat, uh, umplând o lacună care a fost identificată în urma unei analize și evaluări aprofundate a achiului uh, comunitar cu privire la consumatori. Am încercat să obținem o abordare echilibrată, pentru că credem că este foarte important, pe de o parte, să înlesnim accesul la justiție și protecție juridică adecvată pentru consumator, dar, pe de altă parte, considerăm și că trebuie să avem toate uh, garanțiile necesare pentru a îmbunătăți abuzurile. Am încercat să păstrăm și autonomia procedurală a statelor membre pentru că avem de-a face cu un instrument de procedură care nu uh, creează drepturi de compensare. E vorba doar de un mecanism de procedură pentru punerea în aplicare colectivă a drepturilor uh, consumatorilor. Și a trebuit și să păstrăm cât mai mult marja de uh, manevră pentru statele membre, pentru toate chestiunile de procedură și să intervenim doar în aspectele cheie care trebuiau să fie armonizate la nivel european. Deci considerăm că avem uh, o bază bună de plecare uh, pentru uh, dezbateri, pentru a șlefui, pentru a perfecționa această propunere și pentru a clarifica câteva aspecte specifice. Cu permisiunea dumneavoastră, doamnă președinte, în legătură cu includerea drepturilor legislației cu privire la drepturile pasagerilor în anexă. E un aspect uh, care a fost menționat. După cum ați constatat, într-adevăr, am spus că e necesară o astfel de includere pentru viitoare evaluări, după ce instrumentul pe care l-am propus va fi funcțional. Mm. Și de ce procedăm așa? Pentru că, în prezent, în forma sa actuală, legislația uh, garantează drepturi consistente pentru pasageri, pe de o parte, și pe de altă parte există și posibilitatea de a pune în aplicare aceste drepturi în relații bilaterale între companii și uh, consumatori. Dar nu există un mecanism obligatoriu și în urma evaluărilor efectuate de către noi, sectorul transporturilor și mai ales uh, drepturile pasagerilor uh, reprezintă unul de, dintre domeniile în care Uh, încălcările dreptului comunitar în ce privește drepturile consumatorilor sunt cele mai numeroase și deci e nevoie de intervenție, dar și pentru a evita orice suprapunere pe viitor. Și deci am făcut această propunere pentru o evaluare uh, ulterioară ca să vedem dacă există nevoia de a lua acțiuni sau dacă avem suprapuneri în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumim! Acum, din nou are cuvântul domnul raportor Ja, danke schön. Mulțumesc! Mulțumesc pentru numeroasele idei înaintate. Este mereu foarte greu, mai ales în acest domeniu, să creezi un echilibru de forță, pentru că, până la urmă, despre asta este vorba, să avem protecția consumatorilor, dar totodată să nu uh, exagerăm și asta trebuie să fie în atenția noastră. Au fost menționate foarte multe lucruri. Uh, am făcut uh, lucruri care nu, vin, nu țin neapărat de competența noastră în mod uh, direct. Vreau să mă refer la ceea ce a spus doamna Foster. Doamna Foster, de fapt, ideile noastre nu sunt atât de divergente. Exact ce a spus dumneavoastră am spus și eu la punctele 1, 2 și 3. În primul rând, nu trebuie să lăsăm loc abuzului. Un consumator care, să, care participă la o acțiune colectivă trebuie să uh, participe activ, adică să fie informat și să știe că participă la așa ceva. Uh, apoi, uh, entitatea calificată. Am spus că aceasta trebuie să fie uh, definită. Ce înseamnă organizație calificată? Și în al treilea rând, să nu fie folosiți bani publici pentru finanțarea acestor organizații, acestor entități. Și cred că, deci, aici facem uh, front comun cu dumneavoastră. În ceea ce a spus domnul Vim Van de Camp, dacă trebuie într-adevăr să fi suferit o daună. Da, așa este la compensații. Uh, și într-o procedură de drept civil, procedură obișnuită, se constată dacă e vorba de o legitimitate activă și apoi dacă a rezultat o daună, dacă consumatorul a avut de suferit sau nu. Deci, în orice caz, trebuie să se facă o constatare în instanță. O să analizăm lucrurile pe mai departe, o să preluăm elemente noi în text, dar vă mulțumesc deocamdată pentru toate ideile înaintate. Da, Mulțumesc, domnule Maier, pentru această prezentare. Aș dori să vă reamintesc că termenul pentru amendamente e stabilit în ziua de 15 octombrie la ora 16. Doamna Foster, îmi pare rău, nu vă pot da cuvântul. Va trebui să discutați în bilateral cu Comisia Europeană pentru că timpul ne presează. Deci termenul este ora 16, uh, ziua de 15 octombrie la raportul Maier continuăm cu promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile care uh, folosesc uh, servicii intermediare uh, online. Raportoarea noastră este doamna Țapardel. Aveți cuvântul. Mulțumesc frumos, doamna președintă. Dragi colegi, platformele online reprezintă un vector fundamental pentru dezvoltarea economiei digitale în particular, dar și a întregii economii europene în prezent peste un milion de întreprinderi din uniunea europeană utilizează platformele online ca intermediar în efectuarea tranzacțiilor. această tendință de creștere a operațiunilor de intermediere prin utilizând platformele online poate conduce la o dependență a furnizorilor de servicii față de platformele online pentru realizarea tranzacțiilor fapt care generează un dezechilibru de putere între actorii de pe piață având în vedere că până în prezent nu există niciun act legislativ la nivelul uniunii europene care să abordeze problema relațiilor dintre întreprinderi care fac obiectul unei intermedieri online salut decizia comisiei de a alege acest regulament drept instrument pentru asigurarea echității și transparenței pentru furnizorii de servicii care operează prin intermediul platformelor online din punctul meu de vedere regulamentul de față contribuie la crearea unui cadru juridic menit să asigure transparența corectitudinea și echitatea atât pentru platformele online cât și pentru furnizorii de servicii. în primul rând am considerat necesar să clarific și să completez prevederile privind definiția termenilor de furnizor prin servicii de intermediere online și furnizori prin intermediul site urilor web având în vedere că propunerea actuală nu realizează o diferențiere clară. Am propus ca termenul de furnizor prin site-uri web să reprezinte orice persoană fizică sau juridică, o interfață online care înseamnă orice soft, software, pagină web sau aplicații inclusiv cele de pe mobil pentru a oferi bunuri și servicii consumatorilor. această propunere se găsește în amendamentul. 9. am considerat că este necesar ca regulamentul să asigure un nivel mai ridicat de echitate între furnizorii de servicii și platforme online pentru care am dorit, prin, pen, ă, motiv pentru care am dorit prin prezentul raport să pun accentul pe clarificarea unor aspecte ce țin de garantarea acestei echități în acest sens aș dori să menționez un alt aspect important al raportului și anume cel referitor la drepturile intelectuale. din punctul meu de vedere brandul marca este cel mai de preț bun al furnizorului și de aceea consider că platformele online nu trebuie să oblige furnizorii de, de servicii să geteze controlul integral sau parțial asupra drepturilor intelectuale a mărcilor înregistrate sau a brandului. de asemenea pentru a asigura un nivel ridicat de echitate am considerat esențial să introduc un amendament prin care să stipulez faptul că platformele online se obligă să aplice criteriile de ierarhizare a furnizorilor de servicii în mod nediscriminatoriu. mai mult decât atât orice modificare cu privire la criteriile de ierarhizare trebuie să fie comunicate furnizorilor de servicii în timpul cel mai scurt și în mod clar pentru a asigura echitatea și transparența cu privire la ierarhizare am introdus un amendament prin care stipulez că orice efect negativ asupra ierarhizării produselor și serviciilor care rezultă din oferirea de informații incomplete de către furnizori să nu fie imputat platformelor online. În ceea ce privește sectorul de turism, consider că aplicarea de condiții restrictive față de furnizori pentru a-și oferi serviciile prin alte canale de distribuție nu corespunde realităților de pe piața actuală, caracterizată de dinamism din punctul meu de vedere clauzele națiunii cele mai favorizate reduc competitivitatea și restrâng piața motiv pentru care am propus eliminarea acestora la nivel european mai ales având în vedere că în unele state membre precum belgia franța italia există deja prevederi în, legisla în legislația națională prin care se interzice utilizarea unor astfel de clauze consider că pentru atingerea obiectivului unei piețe unice digitale avem nevoie ca soluțiile de reglementare să fie armonizate la nivel european. ultimul aspect pe care doresc să l menționez este că Um, pentru ca această propunere de regulament pentru a fi implementată sunt necesare doisprezece luni de la publicare în loc de cele șase luni propuse de comisie având în vedere faptul că implementarea sa poate genera costuri administrative foarte mari și de asemenea precum și pentru că este necesară um, uh, solicitarea de expertiză legală externă elaborarea unor politici um, interne noi instaurarea unui uh, sistem uh, intern de soluționare a reclamațiilor precum și revizuirea tuturor termenilor și condițiilor de aceea cred că este nevoie de mai multă flexibilitate în ceea ce privește termenul de implementare al acestui regulament. vă mulțumesc frumos! Merci beaucoup, Madame Tarpadel. Vă mulțumesc, doamnă Țapardel. Continuăm uh, ca și până acum. Vă dau cuvântul pentru 1 sau 2 minute maxim. Doamnă Vircunen, aveți cuvânt. And thank you for the report. Mulțumesc, doamnă raportor. Mulțumesc uh, uh raportorului pentru aviz. Aceste platforme online au adus uh, beneficii consumatorilor și mediului de afaceri, IMM-urile au piețe mai mari datorită acestor, uh, acestei economie privind platformele și consumatorii au și uh, mai, multă, mai multe opțiuni la dispoziție, prețuri mai scăzute, dar sigur apar și noi provocări pentru că unele dintre aceste platforme online sunt atât de mari încât nu mai negociază cu IMM-urile care depind practic de aceste platforme și cred că sectorul transformului și al turismului reprezintă unul din domeniul care au fost impactate foarte mult de această economie a platformelor, pentru că uh, există Booking, Airbnb și hoteluri și așa mai departe. Deci uh, toate aceste uh, platforme au schimbat sectorul transportului și a turismului foarte rapid. Nu mi se pare că e bine să reglementăm relațiile de tip B2B, business to business. Cred că problema s-ar putea rezolva de la sine. Dar știm totuși că nu e corect. Unele platforme sunt atât de mari încât nu mai negociază cu IMM-urile și e foarte important să încercăm să creăm un nivel uh, echitabil pentru toată lumea, să ne asigurăm că avem concurență echitabilă, mai multă transparență și e nevoie și de reguli, deci. Comisia cred că e pe calea cea bună cu propunerea sa și încearcă să, să se asigure că nu suprareglementăm, dar se axează mai ales pe partea legată de drepturi pe, pe, pe, uh, deci cele mai importante uh, domenii sunt uh, termenii și condițiile. IMM-urile de fiecare dată ne, spune, ne spun că e un domeniu care nu este suficient de transparent. Acești termeni și condiții ar trebui să fie redactați într-o limbă foarte clară, să fie ușor de înțeles și apoi când o platformă modifică Uh, termenii și condițiile, atunci uh, ar trebui să fie uh, subliniat acest lucru în atenția utilizatorilor, un aspect foarte important. Uh, raportoarea a, a vorbit și de ierarhizare, care mm, are un uh, efect direct asupra opțiunilor consumatorilor și felul în care se face uh, lista sau ierarhizarea să fie foarte transparent. E foarte greu pentru companii să știe cum se face această ierarhizare, deci e nevoie de mai multă transparență. Și apoi, în fine, accesul la date, pentru că aceste platforme online colectează foarte multe date și utilizatorii nu uh, primesc uh, datele înapoi, deci trebuie să uh, existe reguli foarte clare, să se știe cine, ce colectează, cine are acces și cum sunt folosite aceste date. Dar eu cred că nu ar trebui să uh, exagerăm cu uh, reglementare în acest domeniu, dar se pare că e nevoie de totuși ceva reguli pentru că nu avem condiții egale pentru toată lumea. Mulțumesc, domnul Eh, eh, Mulțumesc foarte mult eh, raportorului, doamne raportor, pentru acest text. Mulțumesc pentru sugestii. Cred că avem cu acestea un bun punct de pornire pentru discuțiile ulterioare. Personal, eu cred cu tărie în serviciile online și uh, serviciile de comerț online, de exemplu turismul, mobilitatea, au putut fi eficientizate, durabilizate, sunt mai prietenoase cu consumatorii platformele acestea permit ca întreprinderile mari și mici să poată concura liber, iar uh, turiștii, de exemplu, pot fi serviți mult mai bine. Dar, într-adevăr, așa este. Constatăm că, în anumite situații, relația între utilizatorii platformelor online și giganții tech ne fac să ne gândim la relația dintre David și Goliat. Și noi, uh, ca factor decident, avem uh, sarcina de a oferi reglementările necesare cu anumite măsuri minime, în așa fel încât să aducem lucrurile pe făgașul cel bun. Și așa cum a spus și doamna raportor, a spus-o corect în proiectul de text, trebuie să facem tot posibilul să găsim un echilibru între, pe de o parte, un uh, mediu concurențial deschis, onest, pe platformele acestea și uh, cred că trebuie să existe dreptul la transparență și la informații juste, doar așa cei care participă pot să își vadă drepturile respectate. Și aici câteva idei, câteva puncte de gândire, să vedem uh, cum acordăm atenție la protecția um, servicii, protecția secretelor întreprinderilor este un lucru foarte important, mai ales în ceea ce privește protejarea inovațiilor, protejarea startup-urilor, a uh, tehnologiilor inovatoare. Iar în ceea ce privește uh, dreptul la informație, dreptul la antreprenoriat liber, acestea trebuie să fie respectate. Și haideți, în primul rând, să ne ferim de regulile prea rigide, de suprareglementare, căci nimeni nu o va duce mai bine cu așa ceva. Serviciile pe platformele online sunt adesea servicii multinaționale, iar noi trebuie să avem în vedere cei care vor să adopte acest model de afaceri, startup-urile, și să nu venim cu supraîmpovărare birocratică. Cu plăcere voi uh, face alte sugestii în amendamente. Monsieur Telinska, la parole est à vous. Mulțumesc, domnule Telici, că aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să fiu succent pentru că s-a început discuția despre dosarul meu la ITRE și există întotdeauna dificultăți cu aceste mm, programe care se suprapun, dar doream neapărat să insist asupra unui punct, ceea ce se datorează parțial și faptului că proiectul uh, de text al comisiei abordează chestiunea dintr-un unghi care îmi convine. De fiecare dată când discutăm despre platformele online, este ca și cum uh, pe piață avem pe de o parte eBay și pe de altă parte o mică întreprindere. Dar nu este chiar așa. Avem și aceste uh, site-uri, motoare de meta-căutare, care pot să aibă un efect foarte pozitiv pentru consumator pentru că le permit să facă comparații între diferitele oferte de pe diferitele site-uri. Și eu cred că um, consumatorii au acces la produse uh, la prețuri mai bune, în condiții mai bune, tocmai pentru că uh, profită de aceste um, site-uri care fac um, căutări comparate. Și eu uh, cred că uh, și aceste site-uri care fac uh, căutări uh, în comparație uh, au de suferit pentru că nu primesc poate informațiile la zi din partea um, companiilor aeriene sau chiar a companiilor de căi ferate și există companii aeriene, știu cu siguranță, care chiar vor să primească bani în schimbul informațiilor pe care ar putea să le transmite acestor site-uri. Eu cred că trebuie cumva să inversăm balanța și sunt dispus să cooperez cu doamna raportor în acest sens, pentru că există aceste site-uri, cum spuneam, care fac meta-căutări, deci care permit compararea ofertelor de pe mai multe pagini web, care ar trebui să fie ajutate pentru că sunt în folosul consumatorilor și nu este normal ca ei să nu aibă informațiile la zi pentru că nu sunt dispuși să plătească anumite taxe și astfel consumatorii să fie obligați să meargă pe paginile web ale respectivelor companii aeriene. Deci să vedem problema și din acest unghi. Mulțumesc, domnule Telici, că acum domnul Taylor are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, eu cred că abordarea comisiei este destul de moale. Dacă ne gândim, de exemplu, la serviciile în domeniul turismului, um, rezervarea de camere la hotel, dar și alte servicii de mobilitate, um, acele platforme unde poți să cumperi bilete uh, combinate pentru mai multe mijloace de transport um, și ierarhizarea Comisia spune că um, în cazul plângerilor ar trebui să existe servicii de mediere create de companii, dar oare statele membre n-ar trebui să folosească autoritățile deja existente la nivelul acestor state membre? Și ar fi bine ca plângerile din partea terților să fie notificate și utilizatorilor platformei, pentru că am avea astfel mai multă transparență, iar în ceea ce privește transparența ierarhiei și criteriile folosite, acestea sunt ascunse pentru că se spune că e din motive de confidențialitate, de nedivulgare a secretelor industriale. Dar știm bine că nu este așa. Până la urmă, uh, aceste platforme își promovează propriile sale produse și își apără propriile interese și ar fi bine dacă acestea ar putea să fie uh, făcute și uh, publice. Uneori platformele uh, pe care uh, poți să faci o rezervare, există niște limite de prețuri, dar uh, aceste limite nu sunt publicate și ca atare ele îngrădesc libertatea de alegere a companiilor. N-ar trebui să aibă această putere. Mulțumesc! Merci beaucoup, monsieur. Mulțumesc! Domnule Taylor, doamna Kilonen nu mai este în sală. Atunci, doamna Zapardel și eu vreau să depun amendamente. Problema de bază pe care o avem când discutăm despre revoluția digitală este cu aceste platforme. Ce este o platformă digitală în ziua de astăzi? Pentru mine aceasta este marea întrebare. Cum definim această noțiune? avem instrumente pe care nu știm cum să le definim. E ca și cu inteligența artificială. Nimeni în Europa nu poate să-ți definească cu precizie inteligența artificială. Cum putem să vorbim despre ceva ce nu putem defini concret? Deci, prima întrebare la care trebuie să răspundem, ce este o platformă digitală? Și de aici să decurgă cum trebuie să arate un sistem economic în care nu uh, ne așteptăm la o concurență loială între David și Goliat. Ideea este că avem o economie a platformelor digitale și anume se vinde un serviciu care nu este serviciul dintr-o economie participativă, unde împărțim în mod echitabil. Nu! Avem, pe de-o parte, aceste platforme digitale și instrumentele corespunzătoare și un model economic. Modelele economice nu sunt la fel, deși pot coexista, dar constatăm că în modelele economice uh, digitale există aceste platforme care favorizează și economia participativă. Dacă nu suntem în stare să facem distinția între cele două modele economice, nu are niciun sens să legiferăm. Deci, în acest sens am să depun eu amendamente. Comisia Europeană îi dau cuvântul acum Domnului König, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să fac trei observații succinte. Mai întâi vreau să mulțumesc frumos pentru raport și pentru toate gândurile împărtășite în timpul dezbaterii. Este un instrument uh, țintit care analizează relațiile dintre platforme și companii și abordează chestiuni care au fost constatate pe piață, deci nu este regulamentul platformelor care încearcă să rezolve toate problemele care sunt întâmpinate cu această economie pe care au creat-o platformele digitale, pentru că nu vrem să avem o propunere care să țină cont și de dreptul consumatorului și de dreptul concurenței și așa mai departe. În același timp vrem să fie un um, regulament orizontal, nu unul care oferă uh, soluții tipice. E adevărat că, uh, cum spuneam, este cu un aspect orizontal, dar este doar un prim pas. Și dacă ne uităm la dispoziții precum cele legate de sistemul de gestionare a plângerilor și de plata unor compensații, eu cred că este un progres pentru că deseori consumatorul este foarte greu să obțină uh, uh, o um, compensație atunci când au fost păgubiți uh, din o asemenea platformă. Și e bine să ne gândim la anumite practici, la anumite clauze ca pe care să le putem impune. Noi credem că um, dinamica se modifică, dar era prea devreme ca să uh, reglementăm toate aceste aspecte din capul locului, pentru că ele încă sunt dezbătute, aprinse în toate statele membre. Da, să știți că deja pregătim cel de-al doilea pas. Săptămâna trecută sau în urmă cu două săptămâni, Observatorul pentru Economia Platformelor și-a început munca și se concentrează tocmai pe acest tip de chestiuni, uh, discriminarea, accesul la date și uh, uh clauza națiunii cele mai favorizate. Încă o dată vă mulțumesc frumos pentru acest schimb de opinii și vă stau la dispoziție. Dacă aveți nevoie de ajutor, mulțumesc Comisiei. de la aveți cuvântul ca să trageți concluziile. Mulțumesc frumos, mulțumesc și colegilor uh, raportori din umbră. Aproape că împărtășesc în totalitate toate propunerile care mi-au fost făcute. Așa cum uh, v-am spus și la început, nici eu nu sunt un uh, suporter al suprareglementării, dar cred că Uh, avem nevoie de o minimă armonizare a legislației uh, la nivel european pentru a evita fragmentarea în acest sector pentru că în momentul de față în anumite state membre există deja o legislație națională care reglementează anumite aspecte legate de intermedierea uh, serviciilor prin intermediul platformelor online. Um, sunt de acord și cu faptul că avem nevoie de o definire clară și corectă a ceea ce înseamnă platforme online și cum se realizează acest raport de, uh, de cooperare între platformele online și furnizorii de servicii. Într-adevăr, nu, avem, nu lucrăm numai cu platforme gigant, lucrăm și cu platforme mai micuțe și trebuie să le oferim și acestora șansa să se dezvolte și, de asemenea, să susținem ceea ce înseamnă colaborat uh, economie colaborativă. Um, în același timp, cred că trebuie să stabilim foarte clar în această relație de colaborare între furnizorii de servicii și platformele online online principiile ce țin de echitate transparență concurență loială și evident să stabilim un echilibru între cei doi actori de pe piața digitală și anume platformele online și furnizorii de, serviciu, și, de servicii. Și ultimul, um, ultimul uh, lucru pe care vreau să-l spun, uh, colegul meu Pavel Telicica a plecat, dar sunt uh, de acord și voi lua în considerare și propunerile legate de acele platforme care oferă servicii de comparare a diverselor produse de pe piață, fie că vorbim de uh, bilete de avion, uh, servicii din uh, sectorul turismului sau uh, uh, din alte sectoare de activitate. Cred că este un raport uh, important și, într-adevăr, pe viitor această economie digitală se va dezvolta din ce în ce mai mult acest lucru trebuie să se facă păstrând un echilibru între tot ceea ce înseamnă economie digitală dar și vechile modele de business și trebuie să găsim Uh, instrumentele și legislația necesară pentru a integra noile modele de business în această nouă economie digitală care reprezintă o provocare pentru economia mondială, nu numai pentru cea europeană. Vă mulțumesc frumos și sunt deschisă colaborării. Cred că vom uh, avea o opinie foarte bună uh, din cadrul Comisiei TRAN pentru Comisia IMCO. Mulțumesc frumos! Excelent. Merci beaucoup, Madame Tapardel. Je rappelle... Vă mulțumesc, doamnă Tapardel. Vă amintesc că termenul limită pentru depunerea amendamentelor pe acest dosar este 17 octombrie, orele 14. Acum, dragi colegi, trecem la un punct de pe ordinea de zi, care este un schimb de vederi, și rog pe reprezentanții Băncii Mondiale să vină la prezidiu ca să mi se alăture pentru această dezbatere și acest schimb de vederi. Urez bun venit domnului Dris Gross, domnului Gaviria și domnului El Hifnaui. Monsieur Simon De și domnului Simon David Ellis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 ce plăcere să vă primim în rândul nostru. Colaborarea noastră datează din noiembrie 2017 la inițiativa colegului nostru și vicepreședinte al Parlamentului, domnul Liberațchi. Vă mulțumim încă o dată pentru inițiativa dumneavoastră, domnule Liberațchi. Colegii, pentru că vă putem numi colegii noștri întrucâtva, câtva, Colegii, așadar, de la Banca Mondială ne vor prezenta activitățile Băncii Mondiale în sectorul care ne interesează, în primul rând, sectorul transporturilor și mai ales din regiunea Balcanilor Occidentali. Sunteți directorul transportului um, de la Banca Mondială, să știți că Trebuie să fiu foarte strictă cu timpul de uh, intervenție, trebuie să cronometrez pentru că mai avem multă muncă pe ziua de azi în comisia noastră și dacă după aceea putem să avem o sesiune de întrebări-răspunsuri cu colegii, cu atât mai bine. Doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult. O să încep cu o vedere de ansamblu asupra structurii finanțării băncii mondiale, rolul nostru în domeniul uh, transportului. Sunt însoțit de Juan Gaviria, care uh, este practice manager și apoi uh, program leader la World Bank cu Baher El Nihnavi și Simon David Ellis. Următorul slide. Mai departe. Banca Mondială este o instituție internațională financiară. Avem două obiective, să punem capăt uh, sărăciei până anul 2030, să ne asigurăm că crește prosperitatea. Deci ne dorim ca numărul săracilor, acelor care uh, trăiesc în sărăcie lucie, să fie redus la 2-3%, iar lumea să devină mai egală. În așa fel încât cei mai sărași 40% să își îmbunătățească venitul general, național. Am fost la o conferință, uh, am fost creați în uh, timpul cel de-al doilea război mondial Banca pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Am fost acolo după cel de-al doilea război mondial să reconstruim Europa și Japonia și să oferim dezvoltare țărilor care au suferit în, la sfârșitul anului 40. Apoi, în 1956, am uh, adoptat și o componentă de tip uh, privat cu împrumuturi pentru proiecte sociale relevante în țările în curs de dezvoltare. În 1960, pe când mare parte din Africa își declarase independența, am uh, uh adăugat și IDA, Uh, o structură de tip soft loan și apoi la sfârșitul anilor 80 și MIGA, care oferă garanții pentru întreprinderile care doresc să facă investiții transfrontaliere și avem un centru cu privire la soluționarea litigiilor, ICSD. Avem uh, peste 140 de birouri uh, în plan global și 11.000 de angajați. 26,5% din acțiunile noastre sunt în Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că cel mai mare acționar este SUA, mai mare, Europa, mai mare decât SUA. Bine, uh, SUA este uh, cel mai mare deținător unic de acțiuni cu 15,98%, urmează Japonia 6,89%, uh, China și apoi India. Următorul slide. Vedeți, uh, fotografiile în alb-negru sunt uh, proiect, poze cu proiectele băncii mondiale din uh, anii 40-50 cu reconstrucția Europei. De ce să ne axăm pe transport pentru dezvoltare? Pentru că el capacitează dezvoltarea, reduce costurile, sporește competitivitatea. Nu este dezvoltare fără eficiența în transport. În Europa, în continuare, mai sunt multe lucruri de făcut. Uh, dar în plan global lucrurile stau mult mai uh, rău, de exemplu în Africa. Și în multe locuri, chiar unde este acces în plan uh, urban, costul de transport este atât de mare încât el nu este accesibil săracilor. Mai ales în Africa se întâmplă asta. Apoi, suntem în era acordului de la Paris, iar transportul este sursa cea mai mare de gaze cu efect de seră Cifra aceasta este în creștere. În următoarea decadă ne așteptăm ca uh, numărul deținătorilor de mașini să crească. Deci dacă nu decarbonizăm sectorul de transport, va fi imposibil să respectăm uh, obiectivele din acordul de la Paris. Și e vorba și de faptul că transportul costă 1,3 milioane cauzează, mă 1,3 milioane de fatalități, cauzează în plan uh, global, asta fiind valabil mai ales uh, în țările cu venit mediu spre uh, redus. Următorul slide. Care sunt obiectivele noastre în plan global? Sunt patru la număr. Mai întâi, că vrem un sector al transportului eficient, inclusivist, ecologic și sigur. Să conectăm oamenii la piețe, la servicii, pentru a avea un impact mai mare. Finanțăm cel mai mult transportul în plan global, avem un portofoliu de transport de 40 de miliarde de dolari în plan global, cam 70% din portofoliul global al băncii mondiale. Unde merg acești bani? Avem 39 de miliarde, ca să fiu mai precis, și finanțăm cam 179 de proiecte. 8,8 miliarde sunt în Asia uh, de Sud regiunea cea mai mare pentru investiții unice în transport, uh, căi navigabile maritime, transport urban, transport rutier, transport uh, feroviar. A doua regiune, cea mai mare, Africa la sud de Sahara, nici nu ne surprinde, cea mai săracă regiune, cam 8,3 miliarde de euro. A treia regiune, China, Mongolia, Asia Centrală, 7,2 miliarde cam 17% din uh, acele 40 de miliarde, America Latină cu 5,6 miliarde. Acolo finanțăm în general metrourile, pentru că zona urbană este foarte dezvoltată, împreună cu BI, de exemplu. Apoi Europa, atât țări membre UE, țările din parteneriatul estic și Balcanii Occidentali, 3,4 miliarde, Asia-Pacificul fără China, 2,7 milioane, și apoi uh, Afganistan, Pakistan, Africa de Nord, cam 2,7 uh, miliarde. Dincolo de finanțare, nouă ne place să credem că aducem în Europa și în plan global următoarele lucruri. Expertiză pe anumite subsectoare din transport. Adică, în momentul în care facem o creditare sau oferim asistență tehnică sau consiliere, spunem că avem expertiză, avem staff tehnic care știe lucruri din următoarele categorii. Mobilitatea urbană. Cum să facem ca sistemele de transport să fie mai bine integrate, autobuz, metrou și așa mai departe, inclusiv noua mobilitate, să fie un, o soluție unică și lină pentru toți utilizatorii. Avem grupuri de expertiză la infrastructură, finanțe și management. E ușor să faci uh, o linie de transport, e mai greu să o întreții. Bahir se ocupă, de exemplu, de dezvoltarea coridoarelor și de integrarea regională cum să facem ca un coridor să nu fie un punct de legătură între A și B, ci să aducă beneficii celor din jurul uh, lui. Apoi, specialiști în siguranța rutieră. Am ascultat discuția de dinainte cu privire la siguranța rutieră. Este o mare discuție în plan global, 1,3 milioane de fatalități în plan global, vă spuneam. Și apoi, transportul ecologic. Cum să decarbonizăm sectorul de transport care crește atât de tare? În partea dreaptă, vedeți care sunt uh, Celelalte uh, domenii de expertiză, genul. Cum să facem ca transportul să fie inclusivist din punctul de vedere al genului? Căci uh, trebuie să încurajăm femeile, de exemplu, în America Latină să utilizeze metroul. Apoi, uh, fragilitatea, conflictul, violența. Uitați-vă la Republica Democrată Congo, la Boko Haram. Dacă nu știi cum să lucrezi în aceste locuri, fără ca contractorii să fie răpiți, atunci trebuie să găsești soluții noi. Apoi, reforma căilor ferate. Facem asta în Europa de Est și avem o agendă importantă și în Asia de Sud. Dezvoltarea tranzitului. Poți avea coridoare și așa mai departe, dar cum să ai dezvoltare urbană care să devină coloana vertebrală a infrastructurii de transport? Suntem specialiști în transportul aerian, în contractare de uh, transportatori cu toate garanțiile necesare. Ultimul slide pentru prezentarea generală. Vedeți, am câștigat un minut și jumătate ca timp și îl acord uh, colegilor mei. Thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați membrii Comisiei de Transport. Aș dori să vorbesc despre investiții și asistența tehnică în Uniunea Europeană, tendințele care se afirmă și alte aspecte pe care dorim să vi le împărtășim. Din 1947, Banca Mondială a avut angajamente pe termen lung în uh, actualele state membre. După cum vedeți aici, uh, există o, un, un trend dacă ne uităm la uh, această tendință de cerere pentru infrastructură, care este reprezentată în acest slide, defalcată pe țări. Țări fondatoare Uniunii Europene sau țări care au aderat la Uniunea Europeană în uh, ultimile uh, decenii, la momente diferite. După cum puteți vedea, în ultimii doi ani, se acordă mai puțină asistență decât în deceniul uh, precedent. Ce? Care este rolul băncii mondiale în uh, Uniunea Europeană? În um, domeniul de care ne ocupăm noi. În primul rând, ni se cere să aplicăm uh, cunoștințe globale și soluții de dezvoltare în completare la soluțiile puse la punct de către statele membre ale Uniunii Europene. În multe proiecte ni se cere, de exemplu, să sprijinim o reforme structurale foarte complexe, de exemplu, să uh, abordăm lacunele de investiții, acolo unde sunt structurale, mai ales în regiunile mai puțin dezvoltate din Europeană, să construim uh, instituții și să susținem uh, dezvoltarea instituțională, mai ales în noile state membre. Acordăm credite, de exemplu, și împrumuturi în câteva state membre noi în Polonia, în România, de exemplu, în Bulgaria și în Croația. Și uh, să învățăm și uh, de la Uniunea Europeană și să aplicăm aceste experiențe la țările cu venit uh, mic. Experiența statelor membre din Uniunea Europeană ne arată că e bine să avem soluții inovatoare, mai ales pentru țările cu venit mic. Uh, avem aici câteva proiecte de care ne-am ocupat în ultimii 10 ani. La un port din Croația, de exemplu, uh, portul uh, Rijeka, care este foarte important pentru noi. Ce facem în Uniunea Europeană și în țările în curs de dezvoltare? În primul rând, în Europeană avem produse de cunoștințe, deci e vorba de servicii de consiliere și asistență tehnică finanțate uh, din uh, diverse surse, din uh, statele membre sau din fonduri fiduciare de la Banca Mondială sau facilități globale privind securitatea rutienă, creșterea verde și așa mai departe. Apoi avem un pipeline, pipeline de împrumuturi. În ultimii 10 ani am avut până la 10 operațiuni, în acesta nu avem decât un proiect – Apoi, uh, uh, sigur că ținem cont de situația specifică din țările în care intervenim și avem uh, servicii analitice și de suport finanțate de Banca Mondială, AAS-uri, cum se numesc ele. În Uniunea Europeană, 2,8 miliarde de euro sunt dedicate transportului rutier european, uh, deci pentru finanțarea rețelelor, a uh, autostrăzilor, a căilor de acces rutiere și așa mai departe. Suntem foarte activi și în domeniul feroviar și în domeniul maritim, în porturi, v-am arătat uh, proiectul pe care îl avem în Croația și alte mijloace de transport. Acordăm asistență tehnică sau avem intervenții multisectoriale. Care sunt uh, chestiunile emergente? Uh, le-aș uh, pune în trei categorii. În primul rând, așa cum spuneați chiar înainte, la comisia dumneavoastră, reformele sunt greu de uh, făptuit și chiar și în medii avansate, în Uniunea Europeană, câteodată suntem solicitați uh, pentru chestiunile de reformă cele mai complexe și vă pot da un exemplu. În Polonia, de pildă, când e vorba de uh, reformarea companiilor uh, feroviare, de exemplu, când se discută obligațiile uh, sociale sau modernizarea mijloacelor de transport, cu toate aceste platforme digitale și tot ce ține de siguranța rutieră, probleme legate de infrastructură, planurile indicative de infrastructură, deci e vorba de proiecte complexe, punerea în aplicare este foarte dificilă și deci competența noastră este considerată de către statele membre ca fiind foarte utilă. Și adesea suntem uh, solicitați uh, pentru a interveni la aceste produse complexe și cu mare plăcere participăm. În al doilea rând, Uniunea Europeană și Banca Mondială cooperează pentru a obține și mai mult, uh, deci încercăm să vorbim la unison, pentru a îmbunătăți șansele de a ne fi uh, auzit. E bineînțeles că e bine pentru statele membre să uh, apeleze la Banca Mondială și nu la alte instituții, să sprijinim parteneriatele printr-o mai bună, uh, bună folosire a fondurilor. De exemplu, cofinanțăm împreună cu Banca Europeană de Dezvoltare și cu instituțiile europene, când uh, lipsește o sursă de finanțare, de exemplu, o putem acorda și apoi uh, mobilizăm instrumente financiare complementare pentru a optimiza Uh, potențialul instrumentelor europene care sunt uh, foarte mm, generoase. Deci uh, avem competențe complementare. Echipele noastre, de exemplu, se ocupă de chestiunile cele mai spinoase. De fiecare dată când se reformează, de exemplu, un uh, domeniu public, uh, un domeniu foarte spinos. E foarte uh, greu acest proces, dar intervenim și pe regimele de reglementare, statele membre ne solicită. În al treilea rând, S-ar putea ca, la un moment dat, Banca Mondială și Uniunea Europeană să aibă puncte de vedere diferite și, bineînțeles, că din această cooperare, prin această cooperare, încercăm să ne cunoaștem mai bine, să avem schimburi și să încurajăm inovarea. În pofida acestor puncte de vedere diferite, transportul este domeniul uh, în care schimbările intervin cel mai rapid în prezent uh, cu revoluția digitală. Transporturile din 2018 uh, sunt foarte diferite de cele din 2017 și deci suntem obligați să depășim acest, această mentalitate de granturi, de exemplu. Deci abordăm și chestiuni mult mai profunde, de exemplu, reforma Uh, competențele digitale. Aici cu Bulgaria, de exemplu, uh, avem uh, un proiect de colectare electronică a impozitelor. Încercăm să schimbăm imaginea sectorului deci, fiscal și încercăm să optimizăm toate aceste oportunități. Acum mă voi referi în încheiere la oportunități și la provocări. Domeniul transporturilor verzi ecologice e un domeniu în care uh, Uh, finanțarea va fi tot mai necesară și trebuie să fim uh, tot mai uh, inventivi, să găsim noi soluții cu statele membre. Cooperăm tot mai mult, ne ocupăm de, ne ocupăm de performanța logistică. De exemplu, abordarea rețelelor transeuropene e un exemplu pentru întreaga lume ca o prioritizare a intervenției și a finanțărilor pentru ca prin uh, soluții logistice să se folosească mai bine activele și pentru a se îmbunătăți uh, calitatea vieții cetățenilor. Ne ocupăm foarte mult și de mobilitate și de gen. Uh, transportul este un domeniu în care trebuie ca egalitatea de gen uh, să devină o prioritate. Ne ocupăm și de integrarea regională și regiunile mai puțin dezvoltate, nu numai în Europeană, ci și uh, peste hotare. Uh, securitatea rutieră, așa cum spunea și Franța, antevorbitorul meu, și, în fine, ne ocupăm foarte mult de reformele în domeniul feroviar. Obiectivul nostru este să optimizăm. Știm că în sectorul feroviar uh, au fost făcute eforturi uh, în europeană pentru că trenurile sunt un mod ecologic de transport, dar e foarte important să Uh, încurajăm uh, statele europene să coopereze pentru că încă sunt uh, în urmă, mă refer la sectorul feroviar. Vă mulțumesc pentru atenție. Am economisit 30 de secunde. For the management of time. Doamna președinte, ca să gestionăm mai bine timpul, eu prefer să las pe colegul meu să facă toată prezentarea și să folosească 10 minute, așadar vă cedez timpul ce mi-a fost alocat mie. Doamna președinte, 10 minute era așa cu titlu informativ. Vrem să și putem discuta cu dumneavoastră. Nu este 10 minute, ci 5 minute, deci vă rog. <laughs> Okay, I'll go very quickly. I'm, uh, um, I'm going to talk about our um, work in the... Eu vreau să vă vorbesc despre Balcanii Occidental, Turcia și parteneriatul estic. Cum ne-am implicat noi în aceste țări este nițel diferit de ce se întâmplă în UE, pentru că agenda politică, infrastructură, lipsa infrastructurii, sunt probleme specifice. Dacă nu colaborăm cu partenerii noștri, nu ne putem uh, alinia. Discutăm cu DJ Move, DJ Near. Colaborăm atunci când elaborăm abordările noastre pentru fiecare dintre aceste regiuni. Trebuie să vedem cum să prioritizăm investițiile uh, în funcție de politicile desfășurate în uh, Balcan și în țările din uh, Est. Există inclusiv un observator. Avem uh, și un grup de lucru privind parteneriatul estic și bineînțeles că colaborăm cu BEI, BE, Banca Europeană de Cercetare și Dezvoltare E adevărat că în aceste țări a avut loc un proces uriaș de descentralizare. Multe dintre activități au fost delegate la nivel local, dar nu există și capacitatea necesară și resursele. Și noi lucrăm uh, foarte mult uh, la acest nivel ca să ne aducem sprijinul. Banca Mondială permite și regruparea partenerilor regionali. De exemplu, în Serbia, în urmă cu câteva săptămâni, a avut loc o conferință numită Înțelegerea riscului, care vorbește despre fragilitatea uh, din perspectiva climatică a regiunii. Finanțăm proiecte uh, specifice și de asemenea și programe. Avem um, acțiuni politice care apoi servesc de uh, tematică pentru proiectele finanțate. Foarte pe scurt, conectivitatea regională, trăsătură, cheie a activităților noastre, finanțarea coridoarelor care să conecteze aceste regiuni cu UE și cu restul țărilor. E vorba și despre îmbunătățirea performanței acestor um, coridoare, gestionarea frontierelor. Um, foarte multe investiții sunt alocate creării noilor coridoare de transport Deseori aceste uh, finanțări nu sunt suficiente și este nevoie și de o mai bună gestionare a activelor. În ceea ce privește îmbunătățirea calității aerului și rezistența la fenomenele climatice, au fost și acestea um, um, de actualitate în țările noastre partenere. Putem să facem foarte multe lucruri de asemenea uh, uh, pentru a avea orașe inteligente, îmbunătățirea rețelelor de transport public, Reforma în sectorul feroviar este cumva puțin în urmă. Aceasta este o parte din uh, calea ferată din Bosnia și chiar dacă nu vă vine să credeți, este o gară și un peron. Uh, în această regiune, numărul de pasageri al căilor ferate scade și scade foarte rapid. Noi vrem să reformăm acest sector pentru că nu este doar o problemă de infrastructură, este și uh, o chestiune de reformare a acestor companii ca să facă față nevoilor de pe piață. Conectivitate locală, lucrăm cu municipalitățile ca să vedem cum putem să sprijinim serviciile sociale, educație, îngrijiri de sănătate ă, și cum putem să sprijinim mai bine agricultura și turismul și să ne asigurăm că investițiile în infrastructură au și scopuri sociale. Se întâmplă foarte multe și în regiunea din estul UE, colaborăm cu DJ Nier, DJ Move, colaborăm în ce privește planul de investiții din zona parteneriatului estic. Vrem să prioritizăm uh, evaluările ca să vedem exact ce anume putem să realizăm uh, Și odată ce punem pe picioare aceste planuri de investiții uh, și ne dăm seama și care este potențialul de investiții la nivelul statului, la nivel uh, bilateral, da, știm și noi cum putem să intervenim. Ceea ce privește securitatea rutieră, în aceste țări, numărul deceselor uh, din cauza accidentelor rutiere este de două ori mai mare decât media europeană, de aceea am vrut să finanțăm și proiecte în acest sens, de exemplu, să existe radare automate Uh, și deja cu aceste radare și cu trimiterea automată a amenzilor la domiciliu a scăzut cu 25% numărul uh, deceselor. Ne concentrăm foarte mult pe partea de logistică. Avem nevoie de asemenea strategie în Ucraina, ca și în alte țări care sunt țări de tranzit. Turcia acum este ultimul uh, diapozitiv, uh, vă garantez, este un proiect în Mesmer, în Turcia, unde am colaborat cu guvernul ca să avem uh, un sistem integrat de transport urban. Lucrăm de asemenea în ceea ce privește sistemele inteligente de transport. Vrem să îmbunătățim arhitectura acestor sisteme inteligente de transport și să includem și căile ferate, ca să nu depășesc timpul, mă opresc aici. Vă mulțumesc, mulțumim frumos și pentru prezentări. Care merită să fie aplaudate și am să mai las totuși și pe colegul dumneavoastră să ia cuvântul pentru 5 minute maxim. A, nu numai 2. D'accord. C'est très rare que la Banque mondiale refuse son temps. Rar, rar refuză Banca Mondială să poată să-și folosească timpul de intervenție. Nu-i nimic, o să folosim timpul pentru dezbatere. Domnule Vin van der Kamp, începeți. Eh, mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul și în primul rând, complimente domnului Liberațchi pentru că a organizat această reuniune. Sunt foarte impresionat de cei... A, da, e adevărat, nu există echilibru de gen, spune domnul Van de Cam, dar eu sunt impresionat de cei patru domni de la Banca Mondială și de prezentările domniilor lor. Când am fost eu în școală, am învățat că acordul Bretton Woods era pentru regiunile slabe. Dar nu mi este foarte în clar ce mai faceți în Uniunea Europeană. Căci eu cred că Uniunea Europeană este foarte bogată. Suntem noi așa un pic mai lene și adevărat. Uh, deci nu trebuie să vă concentrați pe, nu știu, Bangladesh, uh, Myanmar, uh, Africa. Concret, ce faceți noastră în uh, Occidentul bogat? Mm, uitați-vă la Balcanii Occidentali, Ucraina, Turcia, da, acolo pricep. Dar în rest, în Uniunea Europeană, ce căutați aici? A doua întrebare. Directorul, când e aici directorul de la Banca pentru Investiții, mereu uh, arată ce profit a făcut. Și mereu uh, mă enervez pentru că eu cred că este vorba de o bancă comunitară. Face câștig Banca Mondială și ea? Asta e a doua întrebare. Și, în al treilea rând, cooperarea cu Banca Europeană de Investiții. Cum arată aceasta? Mai ales când e competiție. Mă gândesc în felul următor. Banca Mondială finanțează ceva și vine Banca Europeană pentru Investiții care nu finanțează asta. Dar cum merg lucrurile mână în mână în practică? Și la sfârșit, domn, doamnă președinte, eu sunt membru în delegația pentru China și mereu și mereu avem de a face cu Banca Asiatică pentru Investiții și Infrastructură. Cum arată cooperarea dumneavoastră cu această bancă asiatică? E desigur o instituție comunistă? și ei uh, încearcă să colonizeze Europa acum cu One Belt, One Road. Deci cum arată cooperarea dumneavoastră cu aceștia, AIIB? Merci, monsieur Wim van der Mulțumesc, domnule Wim van der Kamp. Niciodată să nu renunțați să fiți sincer. Doamna Lukashenska. Eh, dziękuję, dziękuję bardzo. Vă mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, Banca Mondială face multe, a făcut multe și pentru regiunea mea înainte ca noi să intrăm în Uniunea Europeană. Multe pentru infrastructura din Polonia și din alte țări din Europa de Est și acum avem patru țări, Bulgaria, Croația, Polonia și România, care încă mă accesează fondurile dumneavoastră. Pe pagina noastră de internet am găsit anumite informații despre țara mea, Polonia. Am citit că ultimul proiect despre transport a fost implementat în 2015. Deci a fost semnat de guvernul precedent. Există acum ceva activitate în acest domeniu? Guvernul actual este activ în acest uh, sector? Încearcă guvernul să bată la ușa dumneavoastră pentru a primi finanțare pentru proiecte de transport sau din potrivă, deloc? A doua întrebare. Vă întâlniți cu alte guverne din Uniunea Europeană pentru a discuta despre necesitatea de a combate smogul, de a lupta împotriva polorii aerului. Există vreun instrument special pe care să îl utilizați? că e vorba de un guvern central sau de o autoritate locală, doar pentru a combate poluarea acolo unde ea este problematică. Grazie, președinte. Innanzitutto... Mulțumesc, doamnă președinte. Am o întrebare pentru că nu înțeleg care este legătura cu fondurile IPA. Există o legătură oficială între fondurile pentru preaderare și investițiile pe care le face Banca Mondială și apoi câteva întrebări despre Balcanii Occidentali. Aș dori să înțeleg în ce punct vă aflați uh, uh, din perspectiva um, colaborării cu China și cum uh, se împacă investițiile pe care le face China în regiune cu investițiile băncii mondiale, chiar și în contextul CETA. Care este experiența dumneavoastră pe teren? Despre ce fel de investiții este vorba? Sunt investiții directe sau sunt doar finanțări? Vă rog să-mi spuneți de asemenea ce părere aveți despre comunitatea de transport care s-a constituit în urma procesului de la Berlin. Pentru că vreau să înțeleg dacă această comunitate, acest nou organism este activ și dacă aveți uh, vreo relație cu acest organism. În ceea ce privește din nou Balcanii Occidentali, mi-aduc aminte de o conferință parlamentară care are loc la Priștina uh, și noi, uh, Comisia de Transport și, și Comisia FET, am participat la această conferință și ne-am dat seama că există acolo multe de puncte de vedere Uh, se spune că trebuie investit în rețeaua de autostrăzi, în rețeaua de drumuri, de căi ferate și fiecare face propriile sale alegeri. Cum se schimbă investițiile în funcție de faptul că o țară este mai aproape sau mai departe de momentul în care urmează să adere? Știu că, de exemplu, pe 30 septembrie, referendumul din Macedonia nu s-a desfășurat foarte bine. Deci, ce se întâmplă? Și într-o întrebare despre turism, ce fel de investiții faceți? Și aș vrea să înțeleg uh, uh, de ce fel de influențe vă loviți. Știu că, de exemplu, în Negru, țările din Golf fac investiții, mai ales pentru uh, coridoarele um, aeriene, dar uh, este o investiție uh, cu un caracter uh, destul de cuprinzător, nu doar destinat turismului. Mulțumesc, doamna de Monte. Domnul Cristel are cuvântul. Doreați să uh, vorbiți? Very much, Chair, and... Da, desigur. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru prezentări. Mă unge la inimă să văd că Banca Mondială dorește să obțină egalitatea de gen în transport. Mă întreb, se face asta și la organizația dumneavoastră, mi-e greu să nu remarc uh, componența delegației noastre 100% bărbătească. Ce credeți? E acceptabil așa ceva? Aveți colegi femei? Și dacă nu, de ce? Și dacă da, de ce nu sunt aici? Atât. Bon, ça mérite d'être direct, mais comme vous Ați avut o intervenție pe șleau, dar având în vedere că femeia reprezintă comisia noastră, uitați-vă la uh, juriu, sunt aici. Știu că m-ați ales și pentru calității mele. Domnule Vin Van de Camp, sunteți, uh, mă, mă flatați. Cred că vreți să obțineți ceva de la mine. Domnul Liberațchi. O intervenție din partea dumneavoastră pentru că e vorba și de invitații dumneavoastră. Vă dau cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc pentru uh, discursul introductiv. În ceea ce le privește pe doamne, doamna Carla Gonzales este numărul 2, deci nu doar uh, bărbați. Și mulțumesc lui Vim Van de Camp pentru cuvintele frumoase. Apreciez dialogul cu dumneavoastră foarte tare. Apoi, intenția mea care a fost cu această reuniune? Am dorit să avem relații bune pe termen lung. De ce în domeniul transportului mai întâi? Din motive evidente, la o adică. Am găsit un punct în comun foarte important. De fapt, dacă dumneavoastră sunteți directori, la fel discutăm și cu DigiMove de la Comisie. Avem aceleași priorități. Transport inclusivist, ecologic, uh, sigur. În beneficiul consumatorilor, nu pentru profit. Deci împreună putem să obținem lucruri frumoase. Ați arătat care este expertiza dumneavoastră, cum uh, faceți finanțarea, cum uh, vă axați pe coridoarele de transport, pe transportul ecologic, pe transportul sigur. Uitați-vă un pic la Europa, la coridoarele de transport, la interconectarea zonelor învecinate. Ați prezentat o idee foarte frumoasă cu privire la rețelele continentale și coerente din punct de vedere global cu transportul integrat, cu mai multe moduri de transport și așa mai departe. Cunoașterea globală, învățat de la Europa, sunt lucruri foarte importante pentru mine. Dumneavoastră propuneți ca alții să învețe din experiența europeană. Noi avem experiență la acest capitol. Finally, modal priorities. Și apoi, prioritățile modale cu uh, domeniul feroviar și așa mai departe. Eu chiar cred că sunt lucruri pe care le avem în comun să-i mișcăm oamenii, să facem ca bunurile să circule, dar într-o manieră bună, eficientă, la un preț pe buzunarul oricui, să generăm și bunăstare pentru toată lumea și să avem economii competitive. Deci ne apropiem ca principii de bază. Apreciez foarte mult prezența dumneavoastră, apreciez participarea colegilor mei, a tuturor celor care au intervenit, Doamnă și domnilor, vă mulțumesc pentru această oportunitate de a fi împreună astăzi. Am plăcerea de a vă invita la o recepție de tip cocktail la 6.30 în această seară. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Liberaschi. Am și eu o întrebare în calitate de președintă. Ne-ați vorbit despre obiectivele de atins dar nu ne-ați spus uh, cum selectați proiectele. Care sunt criteriile pe care le folosiți în selectarea proiectelor? Aș dori să știu dacă uh, se procedează în felul următor. Avem eficiență energetică, provocările climatice, e un prim criteriu. Ați vorbit despre uh, dezvoltarea urbană durabilă. Vă axați și pe zonele rurale, care totuși reprezintă o provocare pentru secolul 21. Și al treilea obiectiv, care este și un obiectiv să zicem, de punere în perspectivă, aș dori să știu dacă Banca Mondială face o muncă de prospecție, pentru că știm că în 10-20 de ani, practic, nu vom mai avea mașină, uh, autoturisme, proprietate personală, vom avea mașini în comun, vom avea mașini autonome, vom avea alte scenarii de mobilitate – țineți cont de aceste perspective pentru uh, a uh, contracara proiectele guvernelor care sunt uh, vechi, de au 40 de ani, cu tot felul de idei de aeroport învechite și așa mai departe. Vizație proiectele de proximitate la scară mai mică. Aș dori să știu, deci, care sunt relațiile cu guvernanța, cu uh, guvernele. E mai bine să acționăm la firul ierbii, la nivel local sau la nivel regional și așa mai departe. De fapt, nu v-am pus o întrebare, ci patru. Vă rog. Cine începe? Start <clears throat> and then pass it on to my colleagues for the really hard questions. But uh, Mulțumesc foarte mult uh, pentru aceste întrebări uh, dificile. Voi începe, bineînțeles, cu întrebările doamnei președinte. Cum pre- ne selectăm proiectele? Practic, în fiecare țară care face parte din Banca Mondială, 189, avem proiecte cam în 120 de țări. Uh, facem un uh, cadru de parteneriat de, mm, cu țara respectivă și apoi uh, spunem, iată, care este suma pe care o avem pentru țara dumneavoastră, cum doriți să folosiți această sumă. Deci poate să fie o țară foarte săracă sau și așa mai departe, nu contează care sunt parteneriatele, care sunt proiectele dumneavoastră. În domeniul transportului, bineînțeles că încercăm să vedem cum putem ca transportul să fie fără emisii poluante, mai sigur și așa mai departe, dar evaluăm și nevoile țării respective. Uh, ne uh, poziționăm și pe viitor. De fapt, am început o coaliție în urmă cu 18 luni, care include uh, foarte multe bănci de investiții, dar și ONG-uri. Avem cam 60 de parteneri în întreaga lume. Deci e vorba de o dezvoltare durabilă pentru tot. Avem un raport, raportul Mobilitatea Globală, globală și pe cele patru dimensiuni, partea ecologică, accesibilitatea, eficiență și securitate sau siguranță, studiem care este uh, poziția țării respective. Și putem uh, pregăti în 6-8 luni o uh, hartă globală a acțiunilor. Deci să vedem care sunt măsurile pe care țările respective le pot lua pentru a atinge aceste patru obiective pe care le-am menționat. Acestea au fost observațiile de ordin general. Dar aș dori să mă refer la, la întrebarea domnului Liberanski. De ce optăm pentru Europa? E o regiune foarte sofisticată, putem spune. Și suntem în Europa pentru că putem să învățăm de la dumneavoastră și putem face transfer de competențe și în uh, alte uh, părți ale lumii. Uh, am uh, petrecut ultimile două săptămâni în Bangladesh și în Sri Lanka și în Croația am avut un proiect foarte interesant. În uh, Croația s-a refinanțat datoria multor companii, companii uh, deci cu o reeșalonare a datoriei și cu dobânzi mai mici pentru a debloca fonduri și Banca Mondială a oferit o garanție pentru a, a da posibilitatea acestor compa companii să se refinanțeze în termeni mai interesanți. Uh, deci cum o companie de tip uh, Expressway, cum poate să facă, uh, să adune bani de pe piețe pentru a face față nevoilor actuale. Deci e o practică curentă în țările europene și exportăm aceste modele și în alte țări neeuropene. Acum pentru a răspunde întrebării domnului Van, Van, Van Gandenkamp. Dacă suntem capitaliști zgârciți, Aș dori să vă prezint așa uh, poziția financiară a Băncii Mondiale într-un minut. Cele 28 uh, state membre au uh, contribuit cam cu 17 miliarde la capitalul nostru. Am hotărât să creștem în 1 aprilie cu 7,5 miliarde în timp. Deci am început cu un capital de 17 miliarde din 1944 încoace și am câștigat bani din uh, creditele pe care le-am dat la uh, țările cu venit uh, mare și le-am plătit în capital și avem un capital actual de 42 de miliarde. Deci avem 17 miliarde plus banii care ne revin de la operațiunile pe care le-am făcut. Și am mai și transferat fonduri pe care le-am câștigat prin uh, creditare pentru a acorda fonduri pentru țările mai sărace. Deci am transferat din cheltuieli, deci uh, din uh, creditele acordate Mexicului, uh, Chinei, Poloniei și așa mai departe, astfel încât uh, donatorii să pună Uh, să, să beneficieze de, uh, de, de, de uh, fonduri mult mai mari decât ce au plătit contribuția lor este mai mică decât cea transferată Berdul în țările cu venit scăzut. Eh, domnule Van den Kam, eh, ce ați învățat la școală că suntem banca săracilor e adevărat. Avem 25 de miliarde anual care se află în această parte a, bănci, a eh, țărilor sărace. Deci, banii urmează să fie cheltuiți în țările cu venit ridicat. De ce cineva ar dori să vină la noi dacă, am avea acces, dacă ar avea acces la fondurile europene? Nu vii la Banca Mondială Uh, dacă vrei un proiect de infrastructură simplu. Vii pentru că ai o problemă spinoasă pe care dorești să o rezolvi și ai nevoie de asistență tehnică și mai vrei și bani. Și de aceea țările care au acces la finanțare încă mai vin la noi pentru uh, finanțare, dar nu doar pentru finanțare, chiar și uh, chinezii vor să împrumute de la noi. 1,5 miliarde de euro. Acesta este împrumutul dorit de chinezi. Chinezii ar putea să ne cumpere cu totul, dar doresc să împrumute de la noi. Uh, nu pentru că nu au bani să-și uh, uh, construiască linia de metro, de exemplu, ci pentru că au nevoie de competența noastră pentru a-și construi sistemele urbane de transport. Și bineînțeles că și noi vrem să învățăm de la ei, pentru că sunt companii foarte sofisticate și să facem acest transfer înspre țările din Asia de, est, de Sud-Est. AIB, după cum știți, e un sistem operațional doar de câțiva ani. Deocamdată au un capital la dispoziție, dar Uh, capacitatea lor de a onora proiectele este foarte mică. Nu au suficient personal, cam au 100-200 de persoane. Noi suntem 12.000, ați văzut în prezentare. Deci, uh, proiectele finanțate de către AIB nu uh, finanțează inițiative rutiere, de exemplu, dar cofinanțează sau finanțează proiecte care au fost pregătite de către Banca Mondială, de către Banca Asiatică de Dezvoltare și câteodată și de alte bănci de dezvoltare. Deci instituția pregătește uh, uh, proiectul și apoi uh, vin la uh, uh, uh, pentru finanțare. Eu am fost reprezentantă pentru Papua Noua Guinee, pentru insulele mici din uh, Pacific și așa mai departe. Am avut multe oportunități cu BEI și în afara în Europene. Construim uh, uh, multe autostrăzi în Quito, în Columbia, uh, toate cu cofinanțare de la BEI și de la alte instituții financiare. În Europa trebuie să găsim uh, locul ideal pentru a folosi cele mai bune competențe de la Banca Mondială și de la BEI. Și cred că putem găsi uh, sinergii care sunt în avantajul uh, ambelor părți. Doamna Lucacenca a avut o întrebare legată de Polona, îl las pe Javier să răspundă, și apoi a mai fost o întrebare legată de integrarea fondurilor între fondurile europene de coeziune. Doamna de Monte s-a pus o întrebare. Poate ar fi să-l rog pe Juan sau pe Simon să vorbească despre aceste, să răspundă la aceste întrebări. Da. Noi suntem foarte mândri. Am participat în urmă cu puțin timp la restructurarea unei căi ferate prioritare și credem că a fost unul dintre proiectele cele mai provocatoare de care ne-am ocupat vreodată, pentru că uh, reforma căilor ferate și obligațiile sociale constituiau o prioritate pe vremea respectivă și am avut un proiect de asemenea în domeniul transportului rutier care a fost finalizat recent și la întrebarea dumneavoastră ce am făcut de atunci și până în prezent, având în vedere nivelul veniturilor din Polonia, nu putem să uh, ne ocupăm decât de acele sectoare unde există un nivel suficient uh, de cofinanțare în Bialstok, în Lublin și Holcin. Vrem să finanțăm planuri de mobilitate uh, uh sustenabilă, mai ales de transport um, uh, public recent în colaborare cu guvernul Poloniei, am făcut o analiză pentru a un program consolidat destinat uh, rețelei uh, de drumuri, pentru că nu e ușor să obții finanțare europeană pentru drumurile naționale din Polonia. Și guvernul recent ne-a făcut uh, această solicitare de a avea finanțare de la Banca Mondială pentru a îmbunătăți rețeaua de drumuri naționale. În ceea ce privește întrebarea doamnei de Monte despre Muntenegru, în ceea ce privește transportul, noi nu ne-am implicat, totuși trebuie să spun că mai ales în cazul Muntenegrului, ei au un proiect de mare anvergură uh, de transport care este finanțat din alte surse și care a avut un impact asupra situației fiscale a țării, de aceea noi nu ne-am implicat, dar suntem activi în alte domenii. Doamnă președinte, dacă îmi dați voie, am uitat să răspund la întrebarea domnului Teller despre chestiune de gen. Da, este un grup rușinos, suntem patru bărbați, dar să știți că în ceea ce privește sectorul transporturilor, din 10, 3 sunt femei, de ce nu sunt 5? Probabil că ar trebui să fie un număr mai mare. Încercăm în 2020-2021 să avem uh, egalitate între sexe în ceea ce privește reprezentarea femeilor. Deocamdată doar 37% dintre um, angajații uh, Băncii Mondiale sunt femei. Vreau să spun că eu sunt foarte mândru de unitatea la care lucrez, pentru că în unitatea mea, spre deosebire de restul Băncii Mondiale, majoritatea uh, membrilor sunt femei. Să sperăm că următorul președinte al Băncii Mondiale va fi o femeie. Ar fi minunat să avem egalitatea între sexe, dar și egalitatea de Uh, funcții în funcție de competențe să existe. Vă mulțumesc uh, pentru răspunsuri, vă mulțumesc pentru acest parteneriat, domnule Liberațchi. Îmi doresc să ne revedem, pentru că probabil că vom mai avea întrebări și uh, despre alte subiecte. Vă mulțumim pentru prezență. Abia începem. Ați văzut câte proiecte se pregătesc, mobilitatea conectată, mobilitatea mai durabilă, toate aceste tematici, pentru că unul dintre lucrurile care ar trebui să fie afirmat, investițiile în uh, transport nu se fac pentru 5 ani, pentru 10 ani, ci sunt investiții pe termen foarte lung, care uh, trebuie să uh, răspundă nevoilor populației. Mulțumesc frumos Băncii Mondiale, putem să-i aplaudăm. Uh, și Domnul Liberațchi a organizat un cocktail, un cocktail, este masculin de la 18.45 la orele 21. E cam târziu. Cocktail, recepții, în, uh, la parterul uh, clădirii ASP. Sunteți cu toții bineveniți. Din păcate, eu n-am să pot să particip pentru că uh, trebuie să particip la o reuniune de negocieri. Când avem responsabilități, avem mult de muncă. Vă mulțumesc și să ne revedem cu bine! Pleasure. Thank you.